Uh, uh, Stimați colegi, bun venit la această audiere cu privire la statul de drept, misiunea care a fost organizată cu privire la statul de drept în Polonia și o prezentare a concluziilor acestei misiuni în Polonia. Audierea cu privire la situația statului de drept în Polonia se accentuează în special independența justiției. Urăm bun venit tuturor oratorilor noștri de astăzi. Audierea, stimați colegi, e o continuare a misiunii Libe la Varșovia, misiunea cu privire la statul de drept, care a avut loc între 19 și 21 septembrie 2018, misiune pe care eu am prezidat-o. Acest program al, audit, al audierii a fost decis de grupurile politice și avem o structură în trei părți. În prima parte, audierii de astăzi, în prima parte vom discuta cu primul vicepreședinte Franz Timmermans și apoi avem reprezentanți din partea Republicii Polonia, însă ar fi trebuit, l-am invitat pe ministrul polonez al justiției, însă, din păcate, Trebuie să spun că suntem nemulțumiți de faptul că guvernul polonez nu a acceptat această invitație a Comisiei Libe și nu este reprezentat acesta astăzi aici, la audiere. În cadrul misiunii Stat de Drept în Polonia, care a avut loc, menționam acest lucru și în septembrie, nici atunci nu a fost posibil să ne întâlnim cu Ministrul Justiției pentru a discuta despre reformele justiției. Am discutat cu ambasadorul polonez și am discutat despre această invitație a ministrului la audierea noastră. Așa că vreau să spun foarte clar că noi am făcut tot ce ne-a stat în putință să îi invităm pe membrii guvernului. Stimați colegi, voi solicita și președinților austriece și românești să ne spună câte ceva despre starea de fapt în legătură cu articolul 7. În a doua parte a reuniunii vom mai avea trei invitați, reprezentanți din partea Comisiei de la Veneția și de asemenea reprezentanți de la Rețea Europeană de Consilii ale Magistraturii și Ombudsmanul polonez, iar apoi, în a treia parte, societatea civilă și mediul academic. Fiecare dintre părți va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii libe prezenți în sală. Înainte de a începe audierea noastră, vă voi prezenta pe scurt, în capacitatea mea de președinte al delegației, care au fost rezultatele misiunii noastre în Varșovia în 19-21 septembrie. Stimați colegi, proiectul de raport de misiune a fost făcut împreună cu membrii delegațiilor și grupurilor politice. L-am transmis autorităților poloneze și comisiei cu posibilitatea de a transmite comentarii. După aceea, raportul de misiune acțiune va fi făcut public. Versiunea poloneză va fi și ea publicată odată ce traducerea ne stă la dispoziție. Apoi raportul va fi prezentat în Comisia Libe la începutul lunii decembrie 2018. Stimați colegi, obiectivul misiunii a fost să înțelegem mai bine reformele din sistemul de justiție polonez, așa cum sunt făcute aceste reforme de autorități, care sunt obiectivele și impactul asupra statului de drept în Polonia și cum arată aplicarea legislației UE acolo. Articolul 7.1 din tratat. Sub acesta s-a, dez, desfășurat misiunea noastră. Acesta a fost activat în decembrie 2017 în legătură cu situația statului de drept în Polonia. De aceea, delegația noastră s-a întâlnit cu reprezentanții guvernului polonez, reprezentanții ai Senatului, de la diferitele rețele de, de consilii ale magistraturii, societatea civilă. Le mulțumim tuturor interlocutorilor noștri, cu unii ne reîntâlnim astăzi și le mulțumim că uh, ne-au exprimat părerile lor și au făcut timp pentru noi. Delegația a încercat să se întâlnească cu cât, cât mai mulți uh, reprezentanți ai guvernului și ne pare rău că o parte dintre aceste reuniuni nu au avut loc, cum vă explicam mai devreme. Ca președinte a delegației parlamentare, Comisia a fost de vină acum în Parlamentul, ca președinte a delegației Parlamentului, Recunosc faptul că e legitim pentru autoritățile poloneze să facă o reformă a sistemului de justiție din Polonia. Am ascultat cu atenție explicațiile pe care ni le-au dat autoritățile pentru reformele în curs. Vă reamintesc și faptul că, odată cu aderarea Poloniei la Uniunea Europeană, judecătorii polonezi sunt și judecători europeni și au datoria de a se asigura că se pune în aplicare în mod echitabil și imparțial legislația europeană. După ce i-am ascultat pe toți toți interlocutorii în misiune ca președinte al delegației, eu am preocupări în legătură cu efectele cumulative ale reformelor din uh, Polonia care au fost făcute în ultimii trei ani ceea ce ar putea să ducă la o situație în care executivul are o influență foarte mare în ceea ce privește compunerea și funcționarea Tribunalului Constituțional, tribunal asupra curților uh, asupra instanțelor de drept comun și, și curții superioare. Avem preocupări legate de principiile statului de drept care riscă să fie încălta, încălcate și principiul separării puterii, legitimității, certitudinea juridică, puterile executive, curți independente și imparțiale și o revizuire judiciară eficientă. Pe timpul misiunii am constatat că e tot mai dificil pentru femeile din Polonia să își uh, exercite drepturile de reproducere și sănătate. Avem îngrijorări și legate de media și de faptul că situația unor ONG-uri pare să se înrăutățească. Autoritățile poloneze au avut, au, au avut posibilitatea să comenteze acest proiect de raport de misiune și V-am spus toate aceste amănunte și la prezentarea și raportul va fi prezentat în liber la începutul lui decembrie. V-am făcut acest rezumat al delegației noastre în Polonia, iar acum vom începe audierea noastră și începem cu primul primul set de interlocutori și vom deschide această primă parte urându-i bun venit primului vicepreședinte, domnul Franz Timmermans, care ne va prezenta acum timp de 15 minute intervenția sa. Mulțumesc foarte mult. Vom începe prin a mulțumi Comisiei Libe uh, pentru faptul că a, audiat, a organizat această audiere astăzi, în special statul de drept în Polonia și independența justiției. Vă mulțumesc pentru raportul interesant pe care tocmai ni l-ați făcut ca urmare a misiunii în Polonia. Cred că se aliniază foarte bine cu îngrijorările pe care le-am exprimat din partea Comisiei de multe ori. Dacă îmi permiteți, vă voi spune cum arată situația acum și care au fost evoluțiile cheie de la ultima reuniune, cea din 28 iunie. Vă reamintesc principalele preocupări care apăreau în propunerea recentă a Comisiei. Au de-a face cu reforma în Curtea Supremă, reformele pentru justiție, ceea ce se întâmplă cu judecătorii, regimul care există, procedura accelerată și Tribunalul Constituțional. Comisia se gândea să activ... De ce a activat articolul 7 în decembrie 2017? Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, există efecte cumulative și sistemice a diferitelor componente ale reformei care duc la o limitare a justiției și există atingeri la separarea puterilor în Polonia. Acest model comun pe care îl au reformele duc la faptul că puterile executive și legislative pot acum să interfereze pe întreaga structura sistemului sistemului de justiție. Regret să vă informez că până astăzi niciuna dintre preocupările comisiei care apar în propunerea sa recentă nu au fost abordate de autoritățile poloneze. Riscurile sistemice pentru statul de drept persistă. Vreau să menționez și evoluții îngrijorătoare noi. Între timp, ofițerii disciplinari, numiți de Ministerul Justiției, au început o serie de investigații disciplinare preliminare împotriva unor judecători care au participat la discursuri publice, au făcut declarații publice cu privire la reformele în desfășurare sau au avut solicitări de decizii preliminare la Curtea de Justiție. Ni s-a raportat de asemenea că cu anumite ocazii, acești ofițeri numiți de Ministerul Justiției au refuzat în mod foarte clar ca acești judecători pe care îi investigează să fie însoțiți de consilierii lor juridici. În acest context, fac trimitere la o declarație a cinci asociații de judecători polonezi care spune că există aceste amenințări cu acțiuni disciplinare împotriva judecătorilor care vorbesc și cer curții de justiție uh, europene o hotărâre preliminară. Ce s-a mai întâmplat? Există aceste solicitări pentru Curtea Europeană de Justiție pentru decizii preliminare care au fost făcute recent de curțile poloneze. În acest moment există cinci seturi de întrebări preliminare trimise în Curtea Supremă, de Curtea Supremă și trei de la tribunalele, de la instanțele de drept comun. Majoritatea dintre acestea au de, au de a face cu preocupările Comisiei pe care le regăsiți în propunerea noastră recentă. Într-un prim caz, Curtea a decis să accepte această solicitare pentru procedură accelerată pentru 12 februarie anul viitor. Ce e și mai îngrijorător e că ca reacție la aceste trimiteri la Curtea Europeană de Justiție, s-au făcut mai multe declarații din partea autorităților executive și parchetul a cerut unei curți să își retragă aceste solicitări cât despre situația Curții Supreme poloneze. Aici s-a accelerat punerea în aplicare a regimului de pensionare contestat. Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă Curtea Supremă hotărâse la data de 2 august să suspende aceste dispoziții din legislație și să trimită totul la Curtea Europeană de Justiție pentru o decizie preliminară. Președintele Republicii nu a ținut cont de acest ordin de suspendare și a respins prelungirea mandatului a șapte judecători din Curtea Supremă ce erau afectați de vârsta de pensionare scăzută. În iulie, 15 judecători care refuzaseră să facă o cerere de prelungire au fost considerați ca fiind pensionați. Rezultatul final este că din septembrie 22 din cei 27 de judecători din Curtea Supremă afectați de acest nou regim de pensionare pensionare sunt considerați de ramura executivă ca fiind pensionați. Și printre acestea e și primul președinte al Curții Supreme, care are un mandat protejat care ar trebui să se încheie abia în 2020. După cum știți, la 24 septembrie, Comisia a decis să trimită Polonia la Curtea Europeană de Justiție în procedura de încălcare cu privire la acest regim de pensionare pentru Curtea Supremă. După această solicitare a Comisiei, vicepreședintele ale curții, la data de 19 octombrie, a decis următoarele. Să existe măsuri intermediare pentru a salva independența acestor judecători. O hotărâre care trebuia să aibă efect imediat și care ar fi dus la îndeplinirea cerințelor comisiei. Vinerea trecută a avut loc audiere în Curtea Superioară pe baza a cărei audier se va lua o decizie cu privire la aceste măsuri interimare solicitate de comisie. Ieri, Polonia a oferit Comisiei un raport cu privire la implementarea acestui ordin. Comisia acum analizează acest raport în detaliu. După acest, această judecată Curții de Justiție din 22, 22 septembrie, li s-a cerut acestor judecători să să nu vină la muncă. Acești, dar aceștia au mers la muncă și o parte dintre ei se ocupă deja de cazuri. E important ca judecătorii care s-au reîntors la muncă să poată să continue și să ia decizii cu independență de plină, în timp ce așteptăm decizia Curții Europene de Justiție. În acest sens, se pare că guvernul polonez pare să creadă că e nevoie de modificări legislative astfel încât să fie respectat acest ordin judecătoresc pentru a se putea întoarce judecătorii. Dar nu s-a făcut în mod oficial nicio astfel de solicitare de modificare până astăzi. Mai există o rezoluție recentă a noului Consiliu Național în care se spune că judecătorii în cauză sunt încă pensionați. Din nou ni se confirmă preocupările pe care le-am explicat în legătură legătură cu acest Consiliu Național și cum poate acesta proteja independența judiciară. La data de 17 septembrie, Rețeaua Europeană de Consilii ale Magistraturii hotărâse să suspende apartenența acestor mem- a membrilor polonezi în rețea. Aceste măsuri trebuie văzute în următorul context. Tribunalul Constituțional, la 17 octombrie, procurorul general, care e și ministrul al justiției, a cerut acestui tribunal să declară că mecanismul preliminar e neconstituțional, cel care apare în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Această solicitare contravine bazelor Uniunii noastre. Acest mecanism de luare de decizii preliminare, bazată pe articolul 267 din tratat, e un pilon pentru tot ce înseamnă justiție în Uniunea Europeană. Întregul sistem de justiție european înseamnă acces de plin la Curtea Europeană de Justiție din partea curților naționale. Nu ar trebui să existe niciun fel de intervenție altor părți la acest acces. Cât despre Tribunalul Constituțional, ombudsmanul polonez a spus că compunerea într-un caz politic sensibil s-a schimbat fără temei juridic și un judecător a fost adăugat aici, ceea ce a făcut ca ombudsmanul să își retragă cazul. Din păcate, nu pot să spun nimic pozitiv pentru evoluțiile de astăzi. Aceste măsuri interimare de curte, ale Curții Europene de Justiție spun că Polonia trebuie să-și schimbe rapid cursul și să se adreseze rapid acestor îngrijorări. Curtea va avea hotărâri finale pe substanța cazurilor de încălcare în, la o dată ulterioară, în anul viitor. Pentru acele părți care nu fac parte din procedura de încălcare la Curtea Europeană de Justiție, Comisia rămâne încă deschisă să discute cu Polonia, să vedem ce căi pot fi urmate, să avem un dialog pentru a fi rezolvate toate preocupările subliniate în cel mai recent raport. Subliniez din nou, Comisia își dorește un dialog cu guvernul polonez pentru a rezolva problemele. Aceasta e calea europeană, prin intermediul dialogului. Comisia e și gardian al tratatelor. Trebuie să ne asigurăm că separarea puterilor este garantată. E un principiu fundamental al funcționării Uniunii Europene. Ca Parlamentul European, Comisia Europeană recunoaște că există dreptul fiecărui stat membru de a face o reformă în justiție, însă reforma justiției nu poate să ducă la o limitare a puterilor în stat iar sistemul juridic să se afle sub control politic. Așa ceva nu se poate întâmpla. Acesta nu poate fi rezultatul reformelor, însă nu spunem că nu se poate face o reformă. Și nu pot să repet îndeajuns, noi ne dorim să rezolvăm aceste probleme prin dialog, pe baza vizului nostru recent și pe baza unor pași concreți care trebuie să fie făcuți pentru a încheia. Vă reamintesc faptul că respectarea statului de drept e o responsabilitate a care revine tuturor instituțiilor europene. E un lucru important. Comisia și Parlamentul European trebuie să colaboreze îndeaproape în continuare pe acest subiect și adaug și Consiliul, care în articolul 7 și această procedură are o responsabilitate de asumat. Încă o dată, Repet această solicitare către guvernul polonez. Ajutați-ne să rezolvăm această problemă pe baza principiilor care apar în tratate, în articolul 2. E ceea ce suntem noi, ca europeni. E singura cale de urmat. Trebuie să fie respectat statul de drept, separarea puterilor în stat și să fie respectată independența justiției. E un lucru la care are dreptul fiecare cetățean polonez și fiecare cetățean european, pentru că voi repeta cele spute, spuse de președintele dumneavoastră. Când discutăm despre legislație europeană, un, jucător, un judecător polonez e și unul european și în interpretarea legislației europene și Curtea Europeană de Justiție e și o curte poloneză de justiție. Așa că aceste părți sunt inseparabile și trebuie să fie menținute intacte și trebuie să fie menținute în această separare a puterilor care e atât de importantă ca totul să funcționeze. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Uh, Vă mulțumim, domnule comisar. V-am spus deja că la acest panel ar fi trebuit să beneficiem de prezența unui reprezentant al uh, guvernului polonez. Din păcate, iată, uh, partea poloneză nu este reprezentată, reprezentată la ședința noastră de astăzi, din motivele pe care le-am expus deja. Prin urmare, voi trece la prima sesiune de întrebări și răspunsuri. Mai întâi de toate îi vom asculta pe membrii delegației la Varșovia. E important să ascultăm și părerile și întrebările lor. Unii dintre colegii însă nu ni s-au alăturat din diverse motive, dar colegii care ni s-au alăturat și care au făcut parte din această misiune ar fi domnul Enkel. Deci, domnule Enkel, aveți cuvântul mai întâi de toate. Dumneavoastră ați fost reprezentantul PPE la această delegație. Mulțumesc, Claude. Cred că pot fi succint. Iată, dintr-o dată sau încă o dată ni se confirmă temerile autoritățile poloneze sau, mă rog, cele repre care reprezentau uh, partidul de guvernământ nu ne-au primit neapărat cu brațele deschise la, la Varșovia. Considerau că nu avem ce căuta acolo. Uh, Retorica la care am fost expuși a fost una nici pe departe amiabilă. Se pare că am ajuns la un blocaj pe tema pe care o discutăm astăzi, pentru că cel puțin oficial guvernul polonez n-a indicat în niciun moment că ar vrea să poartă un dialog în adevăratul sens al cuvântului și iată absența reprezentanților guvernului polonez la audierea de astăzi este încă o dovadă în acest sens. Nu, nu a existat niciodată uh, bunăvoința aceasta din partea Polo- Poloniei, uh, bunăvoința în sensul purtării unui uh, dialog nici cu Comisia Europeană, nici cu noi în cursul misiunii noastre din septembrie. Dar cu toate acestea, cred că trebuie să încercăm în continuare a convinge autoritățile poloneze că pe calea aceasta nu ar trebui să o ia și ar trebui de asemenea să demonstrăm opiniei publice din Polonia că ne pasă, că nu vom renunța și că nu vom precupeți niciun efort în a examina măsurile și reformele puse în aplicare. La ultimele alegeri din Polonia am observat că poate tendința se schimbă. Cetățenii polonezi par uh, să-și dea seama că politica guvernului va duce în afara Uniunii Europene. Cetățenii nu-și doresc lucrul acesta și tocmai de aceea cred că misiunea noastră este aceea de a susține uh, cetățenii uh, polonezi în intențiile lor uh, europene, în dorința lor de a rămâne în sânul uh, acestei familii bazate pe principii și uh, valori care, iată, sunt încălcate de această reformă a sistemului judiciar. Asta trebuie să le spunem autorităților din Polonia. Și, într-adevăr, efectul cumulativ al măsurilor pe care guvernul din Polonia le-a adoptat Uh, este în detrimentul uh, sistemului judiciar. Și asta trebuie să spunem din nou și din nou. Mulțumim, domnule Engel. Un alt coleg uh, participant la misiunea noastră la Varșovia, care a dorit să intervină astăzi, este doamna Spinelli, numele GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc vicepreședintelui Timmermans pentru intervenția domniei sale. Eu am participat la această misiune în Polonia și trebuie să vă spun uh, că judecătorii pe care i-am întâlnit la fața locului ne-au spus că își doresc ca atât Comisia Europeană cât și Parlamentul European să rămână în continuare active. așteptările cu care suntem investiți sunt mari. Mesajele pe care le, le transmitem atât noi cât și comisia trebuie să fie cât mai clare cu putința. Asta ne-au spus judecătorii de la fața locului. Acum, în ceea ce privește procedura din articolul 7, Ah, dați-mi voie să vă spun că eu am avut uh, senzația că așteptările uh, uh, vis-a-vis -vis de Curtea de Justiție ar fi mai mari decât așteptările generate de declanșarea acestei proceduri în temeiul articolului 7. Nu că nu s-ar acorda importanța acestei proceduri nici pe departe implicarea Parlamentului European uh, a fost considerată pozitivă. Uh, pur și simplu, eficiența, probabilitatea ca această procedură să ducă la un uh, rezultat sunt considerate de către omologii din Polonia mai slabe. Deci, tocmai de aceea se așteaptă mai multe din partea Curții Europene de Justiție decât din partea acestei proceduri. Aș uh, mai avea, aș mai avea un mesaj pentru domnul vicepreședinte Timmermans. Mă bucur foarte mult că în uh, introducerea dumneavoastră ați vorbit despre situația judecătorilor, despre sistemul judiciar, uh, v-ați bazat în intervenția dumneavoastră pe datele de care, pe care le avem uh, pe care le avem la dispoziție în momentul de față. Dar când vorbim despre principiul statului de drept, vorbind, vorbim de asemenea și despre drepturile fundamentale. Și revenind acum la misiunea noastră în uh, Polonia, ei bine, ce am constatat eu și ceea ce a constatat uh, și uh, președintele Moraes în calitatea sa de lider a acestei delegații este faptul că multe dintre drepturile fundamentale sunt periclitate în Polonia. Mă refer aici la dreptul uh, la o masă media liberă, mă refer la drepturile care țin de uh, sănătatea reproducerii, mă refer uh, la legea privind avortul, care n-a fost uh, promulgată în varianta pe care și-o dorea guvernul, dar uh, cu siguranță discuțiile pe marginea subiectului acestuia nu s-au încheiat. Și am mai constatat ceva. Și anume rolul important pe care îl are biserica în Polonia. vorbim despre o organizație care nu este consfințită în Constituție, dar cu toate acestea vorbim în același timp despre o organizație care are o putere imensă. Am, am văzut care este importanța bisericii, cel puțin în discuțiile pe care le-am purtat cu ONG-urile din Polonia. Mulțumim, doamnă Spinelie. Aceștia au fost membrii delegației. Acum trec la ceilalți colegi care au dorit să intervină. Dar mai întâi de toate aș vrea să fac și eu un comentariu legat de cele spuse de către domnul Engel în ceea ce privește statutul parlamentar al delegației noastre la Varșovia. Poate că cei doi colegi ai misiunii care sunt prezenți vor confirma cele spuse de mine. Parlamentul European are o poziție formală în cadrul uh, procedurii acesteia de consimțământ. Uh, Parlamentul trebuie să, să-și dea acordul cu privire la decizia care va fi luată la un moment dat de către Comisia Europeană. Și acesta a fost scopul misiunii noastre la Var- Varșovia, nu altul. Deci am avut un rol, sau misiunea a fost una uh, cât se poate de oficială și se bazează pe rolul formal pe care Parlamentul European îl are în context. Și noi dorim să luăm parte la dialogul uh, cu, uh, cu Polonia. Deci vă mulțumesc foarte mult uh, că ați menționat subiectul acesta, domnule Engel. Domnul Boni urmează. Mulțumesc, eu voi vorbi în limba poloneză. Mai întâi de toate, Permiteți-mi să le mulțumesc membrilor uh, delegației, vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră, aștept cu nerăbdare raportul dumneavoastră, sper să-l discutăm și să tragem niște concluzii. De asemenea, aș vrea să-i mulțumesc domnului Timmermans pentru sol- prezentarea foarte solidă uh, de care am avut parte. Uh, Domnul s a venit cu fapte, uh, date clar și uh, cu interpretări ale acestor date și fapte. Într-adevăr, Comisia Europeană a cerut uh, Curții Supreme să vină cu o decizie preliminară. Iată, prin această decizie solicitată, intrăm în uh, sfera judiciară, începem să ne distanțăm de lumea politică. Celor care spun că întâlnirile noastre nu sunt decât atacuri la adresa Poloniei, le-aș spune că lucrurile sunt, nu merg nici pe departe așa. În primul și în primul rând încercam să ne asigurăm că sistemul judiciar din Polonia uh, Um, este conform până la urmă principiilor și valorilor uh, europene um, absența ministrului justiției uh, din Polonia la, la audierea noastră de astăzi este una regretabilă. Să ne amintim că în momentul în care discutam uh, despre statul de drept în Ungaria, ministrul justiției de acolo a venit în fața noastră. Deci vorbim doar despre, haideți să-i spunem, conformitate, nimic uh, mai mult. După aceea, uh, toate cele uh, propuse în legătură cu Curtea Constituțională. Să înțelegem, Curtea Constituțională este absolut esențială în orice stat. Uh, Distrugerea curții constituționale înseamnă distrugerea unui sistem judiciar. Și tocmai de aceea, politizarea curții constituționale nu este în interesul nimănui. Încercarea de a deține, de a transforma instanțele în proprietatea cuiva, deci încercarea aceasta este regretabilă și nu poate fi decât condamnată. Dar după cum se spunea, vorbim despre mai mult decât uh, sistemul judiciar, vorbim despre mass media liberă, despre libertatea de asociere, despre drepturile fundamentale și uh, vorbim despre toate acestea, vorbim de fapt și despre dezvoltarea economică. Și uh, iată de ce consider că trebuie să folosim această rețetă cât Uh, uh, simplă, care este de fapt simplă. Haideți să nu mai încălcăm legislația europeană, să ne reîntoarcem la cooperare, cooperare între membrii uh, Uniunii Europene. Mulțumim. Urmează doamna Malin Bjork. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule comisar. grupul uh, transpartidic uh, All of Us uh, v-a transmis o scrisoare pe care poate n-ați apucat să o citiți, dar vă amintesc eu astăzi. În momentul în care vorbim despre principiul statului de drept, trebuie să ne gândim care sunt primele victime ale încărcării acestui principiu. Și în scrisoarea noastră mm, menționăm mai multe exemple. Unul dintre aceste exemple ar fi uh, Ah, cel legat de cazurile de avort. Ah, s-a cerut uh, reevaluarea deciziilor cu privire la avort de către Curtea Constituțională. După aceea au mai existat, uh, a mai existat un uh, caz cu privire la com, comunitatea LGBTI. Ei bine, în cazul respectiv, procurorul care este și ministerul, ă, ministrul justiției va trimite cazul acesta în fața cur- curții constituționale pentru că s-a opus deciziei luate de către instanța în prima, ă, de către tribunalul în primă instanță. Deci când vorbim despre încălcarea principiului de drept, nu trebuie să-i uităm pe cei care cad victime acestei subminări a principiului statului de drept. Și Parlamentul European a menționat deja aceste legături în raportul său privind statul de de Drept în Polonia. Și, uh, și cred că și Comisia Europeană ar, ar trebui să țină cont de toate aceste implicații, pentru că vorbim, de fapt, nu doar despre principiul statului de drept, ci și despre încălcarea drepturilor fundamentale. Mulțumim, domnul Ghirec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Iurec, îmi cer scuze. Speram că voi putea interveni imediat după intervențiile celor care au participat la misiunea în Varșovia. De ce? Pentru că și eu era să fiu cât pe ce membrul a, membru a acestei misiuni. Se pare că dacă ești eurodeputat polonez, nu ai ce căuta într-o delegație organizată în Polonia. Dar, din fericire, faptul că n-am participat la această misiune nu m-a împiedicat să uh, să aflu despre ce s-a întâmplat uh, și dumneavoastră ați uh, discutat cu uh, ambasadorul, de fapt, la Bruxelles al Poloniei, care până la urmă a avut declarații în numele guvernului polonez. Acum, însă, revenind la subiect. Sper din tot sufletul că voi afla poziția clară a domnului Timmermans cu privire la, la acest subiect. Știți prea bine că toată discuția cu privire la sistemul judiciar din Polonia a dus la nepunerea în aplicare a unor mandate de arestare pe baza unor, sau s-a datorat unor nepuneri în aplicarea unor mandate de arestare, pe baza unor decizii arbitrare din partea statelor membre. Uh, există un exemplu uh, în care este implicată uh, Italia, spre exemplu. libertatea politică nu e o chestiune doar între state și instituții. Libertatea înseamnă, în primul și în primul rând, atenția acordată cetățenilor. Cetățenii polonezi au dreptul ai vedea pe infractori uh, deferiți în fața instanțelor. Cetățenii polonezi au dreptul la securitate. Conform legislației uh, europene, nu doar instanțele, ci și statele membre au dreptul să se acuze între ele în ceea ce privește uh, aplicarea principiilor din articolul 2. Da, dacă se întâmplă așa ceva, statele membre nu trebuie să uh, refuză a mai pune în aplicare uh, hotărâri pronunțate de instanțele altor state membre. Aș, aș vrea o reacție pe tema aceasta din partea Comisiei Europene. Vorbim despre niște sta, situații foarte periculoase pentru, pentru cetățenii polonezi și uh, statul polonez are drept misiune pro, protejarea cetățenilor uh, polonezi. Dezbaterea de astăzi nu este una între instituțiile europene și uh, Polonia. Nu, uh, dezbaterea de astăzi se concretizează într-un atac la adresa societății poloneze, a statului polonez. O respect într totul pe colega Spinelli, dar uh, Permiteți-mi să spun că am fost foarte, foarte surprins de cuvintele pe care tocmai le-a rostat, rostit, pardon. Uh, această lege privind avortul încă nu a fost adoptată. Eu nu cred că trebuie să impunem ceva vreunui, uh, vreunui stat, vreunei societăți, atâta timp cât societatea respectivă nu își dorește uh, respectivul lucru. Stop Abortion, uh, opriți avorturile, a fost o inițiativă cetățenească pe care trebuia să uh, să o ascultăm în Polonia. Regret faptul că niciun reprezentant al acestei inițiative nu a fost invitat la această audiere. Existau persoane care ar fi putut foarte bine reprezenta această inițiativă. Nu înțeleg de ce nu le-am invitat, pentru că neinvitându-le negăm practic dreptul uh, Uh, la uh, expresie care trebuie să fie oferită societății civile. Să știți că am regretat de asemenea cuvintei doamnei, uh, cuvintele doamnei Spinelli pe tema bisericii societatea civilă și biserica, până la urmă, pot uh, fi puse pe picior de egalitate, nu-i așa? Uh, biserica este parte integrantă a societății civile. Oricine, fiecare dintre noi are dreptul să participe la dezbatere și să vină cu argumente uh, pe care le consideră potrivită. S-a vorbit despre legea poloneză. Tot doamna Spinelli vorbea despre legislația poloneză. Și s-a referit la Constituție și menționarea sau nu în Constituția bisericii. Să știți că noi suntem mândri de moștenirea creștină pe care o avem și tocmai de aceea consider că un dialog cu mediul ecleziastic este mai mult decât de dorit a critica o, sol, o societate doar uh, pe baza unor asemenea argumente mi se pare deplasat și ar mai fi ceva la care trebuie să vă gândiți. În pregătirea dezbaterii de astăzi am citit încă o dată cu detea permanent de, scrisă de Mitterrand. Întotdeauna au existat uh, tensiuni politice, în, în sfera politică și François Mitterrand scria că unii nu se vor opri uh, niciodată, singur uh, nu vizează decât uh, atingerea anumitor obiective. Un fost președinte al Parlamentului uh, francez vorbea de asemenea despre legalism Chiar pe vremea când uh, uh, De Gaulle, de uh, Gaulle scria, semna tratatele de la Elize. Ce se întâmplă în cazul în care aceste argumente se bat cap în cap? Ei, eu cred că a discuta toate subiectele în felul acesta, în felul în care le discutăm noi aici, reprezintă o jignire la adresa Poloniei nu vorbim despre presiunile externe și subiectul. Dacă tot discutăm despre statul de drept în Polonia, ar trebui să vorbim și despre asta. După aceea, să nu uităm, Comisia Europeană trebuie să se asigure că tratatele europene sunt respectate, dar cum anume poate să facă lucrul acesta? Ei bine, poate să, să facă lucrul acesta abia în momentul în care uh, deciziile sunt finale și să nu uităm până la urmă că nici instituțiile europene nu sunt fără de pată. Să, să nu uităm că Comisia Europeană nu este instanța care poate să ia o decizie de una singură, Consiliul este cel care va trebui să ia o decizie finală. Mulțumim, Barbara Checisca urmează. Panie Przewodniczący, mm, Ja chciałam odpowiedzieć, że ja również nie uczestniczyłam w... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am participat la delegația în Polonia și a existat un acord între noi, conform căruia colegii polonezi nu vor participa la delegația care a fost la Varșovia pentru a colecta informații uh, pe teren în mod obiectiv cu privire la situația de acolo. Însă ascultând uh, discuția de aici, încep să mă întreb un lucru, mai ales ascultându-l pe domnul Iurec, care a vorbit despre reformele lui uh, De Gaulle. La ce servesc schimbările politice? La ce servesc aceste reforme ale uh, justiției? Care a fost obiectivul lor? schimbările aduse sistemului judiciar Oare voiau să facă procedurile mai eficiente? Nu, pentru că procedurile juridice durează și mai mult acum. Oare doreau să facă sistemul mai profesional, să, creadă, să crească gradul de profesionalism? Nu, pentru că persoanele cu competențe um, au fost uh, pensionate, practic. Oare scopul era ca sistemul să devină mai just? Ei bine, nu, pentru că acum sunt și mai multe apeluri în prima instanță decât până acum. Și deci, obiectivul pare să fi fost cu totul altul și sigur că nu e greu să ne dăm seama care ar putut fi acest obiectiv, pentru că dacă vedem cum au fost introduse aceste reforme, în primul rând s-a dorit schimbarea judecătorilor. Deci schimbări personale. Schimbări de persoane. Apoi, aceste măsuri disciplinare la Curtea Supremă ne arată că obiectivul nu era doar acela de a um, pune judecătorii doriți în anumite posturi, ci și de a intimida uh, Uh, de a amenința cu proceduri disciplinare judecătorii rămași. Și cred că în dezbaterea de astăzi vom mai primi uh, încă informații referitoare la aceste probleme. Domnul Timmermans de asemenea le-a menționat. A spus că există cazuri de proceduri disciplinare lansate împotriva unor judecători în care uh, judecătorii nu, uh, judecătorilor nu li se permite să fie însoțiți de un avocat. Așadar, uh, la ce se refereau aceste schimbări? Voiau să arate ceva Europei oare? Eu cred că această poveste, acest scandal uh, legat de corupție în Polonia. legat de supravegherea financiară, șeful Comisiei pentru Supraveghere Financiară a cerut uh, mită unei uh, bănci și asta ne arată că obiectivul reformei era să monopolizeze justiția în Polonia, să ducă la controlul asupra justiției, să submineze separarea puterilor, astfel încât toată lumea să fie bine controlată, așa încât în caz de probleme, de uh, infracțiuni săvârșite, autorii să rămână nepedepsiți. Și lipsa ministrului Polon la această dezbatere și acest dialog foarte dificil cu autoritățile polone, um, ordinul uh, de la Curtea de Justiție și lipsa de îndeplinire a acestui ordin, tot acesta arată că nu există bunăvoință de partea autorităților poloneze să uh, revină uh, asupra acțiunilor lor. Președintele, mulțumesc. Domnul comisar ne-a spus că va trebui să plece pe la vreo trei și jumătate, spune președintele. Mă tem că n-am făcut bine că am lăsat pe toată lumea să vorbească atât de mult. E vina mea, îmi cer scuze. Văd că această listă se tot lungește și vreau să-i rog pe colegi dacă pot să se încadreze în două minute, dacă nu mă deranjează și continuăm cu domnul Voigt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Timmermans, părți surprins de faptul că ministrul de justiție nu a venit. Nu este deschis la dialog, dar ar trebui în primul rând să discutăm uh, ce fel de dialog vrem să aibă loc aici în Parlament. Este oare un dialog uh, deschis? Nu se așteaptă de la cel pe care l-am invitat să uh, plece capul și atunci când vorbiți despre independența judecătorilor, am tot mai mult impresia că dumneavoastră vă referiți la subjugarea judecătorilor conform uh, principiilor uh, europene, ale Uniunii Europene, care însă nu, se, nu merg mână în mână cu principiile creștine. Într-o țară precum Polonia, um, nu este firesc pentru un judecător să încuvințeze moartea unui copil, omorârea unui copil uh, în pântecele mamei sale. Trebuie pur și simplu să acceptați că în alte țări există alte valori și aici, în Parlamentul European, se militează pentru ca uh, să le permitem toate drepturile și toate uh, valorile musulmanilor, în același timp uh, întoarcem spatele valorilor creștine. Și dacă vorbiți despre independența uh, justiției, Uh, și aduceți critici tocmai pentru faptul că uh, s-a uh, scăzut vârsta de pensionare de la 70 la, 65 de ani, atunci arătați că de fapt dumneavoastră doriți să interveniți în suveranitatea unui stat membru și eu sper ca Polonia să reușească uh, să țină piept în continuare acestor eforturi pe care dumneavoastră și uh, aliații dumneavoastră vreți să le impuneți uh, în uh, Polonia, în Ungaria și în alte state care doresc să meargă pe propriile lor principii. Președintele, da, am să închid acum lista pentru că domnul comisar va trebui să plece. Uh, Sofia Intveld și doamna Iesnenska o să mai poată să ia cuvântul înainte să dau cuvântul domnului comisar. Deci încep, continuăm cu Sofie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Lăsând la o parte conținutul intervenției domnului Iurec, mi se pare că nu așa trebuie să tratezi colegii, uh, consumând atât de mult timp în dezbatere, astfel încât alții să nu mai poată să ia cuvântul. Și acum trecând la conținut, uh, a spus uh, ceva ce a fost subliniat de domnul Voigt. Agenda aici este una foarte diferită. Nu e vorba de chestiuni tehnice, de reforma justiției. Agenda este una foarte diferită. E vorba de distrugerea drepturilor femeilor, um, subminarea drepturilor comunității LGBTI, a pluralismului, a libertății uh, de alegerea religiei, libertatea mass media, și, în cele din urmă, distrugerea democrației. Asta e agenda. Agenda asta e un, e un manifest, așa, care are ca titlu uh, restaurarea ordine natur- ordinii naturale. Și ordinea naturală, în această ordine naturală, există bărbați albi, heterosexuali, de vârstă mijlocie, care își impun valorile celorlalți uh, Uh, nepermițându-le și altora să aibă alte valori sau drepturi. Ați vorbit despre lovitura de stat permanentă a lui Mitterrand și că există persoane care nu se vor opri până își uh, îndeplinesc obiectivele, dar dumneavoastră vorbiți despre, chiar despre dumneavoastră, nu-i așa? Asta e agenda dumneavoastră. Vreau să spun domnului comisar, în primul rând, că susțin întru totul toate intervențiile dumneavoastră um, în privința guvernului polon. Pentru că, să fie foarte clar, vorbim despre guvernul polon care are viziuni extremiste, nu e vorba despre poporul uh, polon și manifestațiile de masă uh, din Polonia uh, s-au uh, pronunțat uh, și-au apărat valorile despre care vorbim aici. Și uh, cred că ar trebui să ne dăm seama că dacă ne focalizăm doar asupra sistemului de justiție, dacă vrem să demonstrăm natura sistemică a încălcărilor, trebuie să privim întreg spectrul de probleme. Așa cum a spus și colega mea Malin Björk și așa cum v-am scris, de fapt, în scrisoare pe care am trimis-o. Uh, um, și anume um, interdicția totală a avorturilor, restrângerea dreptului de adunare, subminarea justiției, dar și refuzul de a recunoaște autoritatea Curții Europene de Justiție și modul în care așa numitele reformele justiției sunt utilizate pentru a promova agenda pe care tocmai uh, am prezentat-o. Deci cred că trebuie să avem uh, o perspectivă mai amplă și să vedem cum uh, guvernul Poloniei distruge independența justiției, dar și toate celelalte drepturi și valori pe care totuși noi, în majoritate, le reprezentăm. Nu e vorba despre Polonia, nu e vorba despre oamenii de acolo, ci e vorba de integritatea Uniunii Europene ca o comunitate de valori. Și de aceea cred că ar trebui cu toții să promovăm Uh, cu toate puterile aceste valori, să nu considerăm că aceasta este o chestiune tehnică. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Viesnenska, în ultima vorbitoare din această rundă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, după ce au spus, uh, după ce a spus, au spus antevorbitorii mei, aș putea să spun că nu mai am nimic de adăugat. Ce a spus doamna Intveld ne arată foarte clar care este partea opoziției totale în Polonia, care se găsesc în comisia noastră azi. Dar pentru că eu vin din Polonia, am fost uh, aleasă acolo și sunt mândră să fiu poloneză, Uh, am fost uh, aleasă pentru a servi Polonia în Europa Unită și vreau să vă spun că situația prezentată de cei care au uh, luat cuvântul în, înaintea mea, care de asemenea au fost aleși în Polonia, nu reflectă realitatea. Doamna Kudrițca a folosit în uh, intervenția sa un limbaj uh, cel puțin nepotrivit. S-a, s-au folosit uh, cuvinte precum ține pe cineva în lesă sau, a, că, sau că ar fi vorba de proceduri de, de purificare. Nu e corect să se de epurare, uh, vreau să vă spun că situația nu e deloc așa în Polonia. În Parlamentul European, anul trecut, s-au făcut declarații referitoare la Marșul pentru Independență, unde patrioți polonezi au fost uh, jigniți la suta aniversare uh, a independenței noastre, 200 de mii de cetățeni mândri au mărșăluit în Varșovia și în foarte multe orașe. Oamenii au sărbătorit 100 de ani de independență a țării noastre. Situația din Polonia Situația în Polonia este foarte bună și acest lucru este adevărat și atunci când vorbim despre reforma sistemului judiciar. Lucrurile merg foarte bine și sper că veți lua totuși în considerare răspunsurile trimise de guvernul polon Comisiei și veți recunoaște că schimbările introduse duc Polonia în direcția bună. În ceea ce privește uh, data de pensionare, trebuie să spun, uh, vârsta de pensionare, trebuie să vă spun că Într-o guvernare precedentă, uh, vârsta de pensionare a fost crescută cu 12 ani pentru lucrători din agricultură și toată lumea a fost nemulțumită. Dar atunci, interesant, nu ați fost atât de, interes, nu ați fost atât de dornici să interveniți. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răbdare, pentru că unii colegi au a avut intervenții destul de îndelungate. Domnule Timmermans, uh, poate ați putea să răspundeți. Nu au fost multe întrebări, au fost mai multe discursuri, dar poate totuși veți putea să răspundeți. Vă mulțumesc. Da, o să încerc să răspund celor spuse și să răspund la cele câteva întrebări care mi-au fost adresate. Pentru început, vreau să vă spun care este cea mai importantă sursă de optimism pentru mine în această discuție. Aici e vorba de oamenii din Polonia. Societatea civilă din Polonia este vie, oamenii gândesc liber. Fără ei, orice am face noi în Parlamentul European, în Comisia Europeană, nu prea ar da rezultate. Dar, datorită lor, eforturile noastre vor avea succes în cele din urmă, pentru că majoritatea covârșitoare a polonezilor doresc să fie în continuare părtași la această comunitate de valori care este Uniunea Europeană. O majoritate covârșitoare. Unii m-au criticat în ultimii patru ani, au spus, fii atent, fiți atenți, pentru că ce faceți voi o să ducă da, euroscepticism în Polonia. Polonia o să întoarcă, polonezii o să întoarcă spatele Europei. Nu e adevărat. Susținerea pentru Uniunea Europeană în Polonia a crescut în ultimii patru ani. Așadar, oamenii din Polonia sunt absolut capabili să uh, aibă propriile convingeri, să gândească liber în mod uh, foarte european. Și aici ajung la al doilea punct și aș vrea să spun, uh, să transmit un mesaj guvernului și celor care îl susțin de aici. Uh, dacă înțelegeți că populația dumneavoastră dorește să fie parte a acestei comunități de valori, ar trebui să înțelegeți că atunci când ești parte a unei comunități de valori, trebuie să respecti anumite reguli. Pentru că statutul de membru al Uniunii Europene aduce drepturi și beneficii, dar și reguli de respectat. Și o regulă fundamentală a acestui club este de a respecta statul de drept. Pentru că dacă nu o faceți, clubul nu poate funcționa. Și nu mă refer doar la principii aici și uh, vă spun acest lucru uh, privind lucrurile foarte practic. Piața noastră internă funcționează pentru că fiecare operator, fiecare cetățean de pe piața respectivă este sigur că normele europene sunt aplicate identic peste tot. Numai astfel poți să ai o piață internă, o piață unică. Și cine trebuie să verifice dacă se întâmplă astfel lucrurile. Judecătorii naționali. În acest rol, un judecător național este un jucător european. Dacă un judecător național are îndoiel cu privire la aplicarea legislației în europene în statul membru respectiv, acest judecător poate să se adreseze Curții Europene de Justiție pentru interpretarea corectă. În acest sens, Curtea Europeană de Justiție este în același timp o instanță națională și numai astfel putem să fim siguri că legislația europeană este aplicată în mod adecvat în întreaga Uniune Europeană. Dacă însă apoi îi faci, uh, uh, îl împiedici pe un judecător național să um, se adreseze Curții Europene de Justiție sau să-și, să, uh, să -și facă activitatea în mod independent, atunci pericliteze în mod direct aplicarea legislației europene. Deci, lăsând la o parte toate chestiunile pe care le-am discutat mai devreme, vreau să vă supun atenției și acest fapt. Pentru funcționarea Uniunii Europene e necesar ca instanțele să fie independente și judecătorii să nu fie doar profesioniști, ci să fie și independenți în modul în care aplică și interpretează dreptul european. Și aici ajung, deci, la următorul punct. Da, există multe probleme legate de drepturi fundamentale pe care le-am putea discuta astăzi, dar nu acesta este subiectul audierii și le putem discuta altădată. dată. Însă, în termen general, protecția statului de drept și a drepturilor fundamentale eh, este o chestiune foarte personală, le afectează pe fiecare cetățean individual. Fiecare cetățean are dreptul să știe că sunt Uh, protejați de către lege, la fel ca, uh, ca și uh, la fel cum sunt protejați toți ceilalți. Este un principiu fundamental în Uniunea Europeană și nu trebuie să se facă o distinție pentru că um, ești membru al unei minorități sau pentru că ai o culoare, altă culoare a pielii uh, sau așa mai departe. Um, această lege nu devine un instrument al majorității care disciplinează minoritatea uh, pe baza a ceea ce uh, sunt uh, sau cine sunt ei și cine ar trebui să fie. Și dacă ne uităm la programele politice ale celor care cred într-o formă de majoritate culturală și de dominație acesteia, și acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să protejăm independența justiției și drepturile fundamentale și statul de drept. Pentru că în fiecare stat membru suntem o uniune diversă. Fiecare individ are dreptul la aceeași protecție ca și toți ceilalți. Și dacă privim lucrurile de la nivelul Uniunii Europene, suntem o Uniune Europeană a minorității și chiar și populația cea mai mare, germanii, sunt o minoritate în Uniunea Europeană. De aceea, Uniunea Europeană are nevoie de statul de drept pentru a funcționa, pentru a ne asigura că nu suntem dominați de o singură for- forță sau de o majoritate. Vreau să insist asupra acestui fapt pentru că um, aceasta este miza mai amplă de astăzi. Și cine sunt primele victime dacă aceste norme nu mai sunt aplicate? Minoritățile, întotdeauna cu ele se începe. Nu e întâmplător faptul că minoritățile sunt uh, sub asemenea presiune astăzi și care sunt consecințele. Așa cum am spus, se va duce la o uh, fragmentare de facto a Uniunii Europene dacă nu se aplică legislația în mod uniform peste tot și dacă populația Poloniei dorește să facă parte, această, să facă parte din această comunitate a valorilor, atunci toate autoritățile, inclusiv cele naționale și uh, comisia, trebuie să vegheze ca normele europene să fie aplicate și noi vom acționa dacă Uh, considerăm că sunt periclitate. Domnul Iurec s-a referit și la drepturile în Polonia. Cred că înțelegeți acum cum văd eu lucrurile, altfel decât cum vedeți dumneavoastră lucrurile, dar aceasta este poziția Comisiei. Și s-a referit și la refuzarea extradării. Într-adevăr, un judecător face și acest lucru. Dacă dacă spațiul european de justiție vrem să funcționeze, dacă permiți să ordonezi extradarea unei persoane către o altă țară, această extradare, atunci când uh, uh, o pronunți, trebuie să te asiguri că persoana respectivă va avea dreptul la un proces corect într-o curte, într-o instanță independentă în cealaltă țară. Și dacă ai semne de întrebare, ai îndoieli că nu va fi așa din cauza efectelor uh, cumulate ale modificărilor de astăzi în Polonia, atunci sigur că alți judecători se vor întreba oare verdictul va fi într-adevăr hotărât de un jucător independent sau de un telefon de la o centrală de partid. Și nu e de mirare că vor gândi așa. Și singura modalitate de a opri lucrurile și de a aduce Um, răufăcători în fața justiției este de a ne asigura că justiția este independentă și dacă, domnule Iurec, doriți să fiți în serviciul oamenilor care vor ca răufăcătorii să ajungă în fața instanțelor și apoi în închisoare, atunci trebuie să asigurați independența justiției. Toți judecătorii din Uniunea Europeană atunci vor trimite înapoi către Polonia răufăcători din alte țări fără niciun fel de problemă. Și, domnule Iurec, eu sunt uh, responsabil pentru, a, pentru, a, pentru dialogul cu religiile uh, în temeiul articolului 17 în comisie și um, am uh, dialogat cu reprezentanți uh, ai uh, uh ale Bisericii Romano-Catolice în Polonia și în cadrul acestui dialog trebuie să vă spun că reprezentanții cu care am vorbit eu s-au referit întotdeauna la uh, doctrina lui Voiteva, atunci când au spus că trebuie respectată Constituția statului. Uh, uh, aceasta este o doctrină a Bisericii Catolice și uh, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Bisericile sunt o parte foarte importantă în dialogul cu societatea civilă și eu um, prețuiesc dialogul cu toate bisericile și cu societatea civilă. Um, uh, în general și am acordat atenție în uh, mandatul meu dialogului cu toate bisericile, inclusiv cu biserica din uh, Polonia. Și să închei cu un lucru important pentru mine. Domnul Foic și cu mine avem o viziune complet diferită asupra societății. Nu împărtășesc uh, definiția restrânsă a dânsului cu privire la ce înseamnă să fii creștin. Uh, de asemenea, nu împărtășesc admirația profundă pe care o are pentru Vladimir Putin. Și vreau să le spun așadar prietenilor noștri polonezi, fiți atenți, uh, fiți atenți atunci când acceptați uh, sau primiți laude și susținere de la cineva anume. Thank you very much, Commissioner, and uh... Mulțumim, domnule comisar. Închidem această parte a audierii noastre. Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru răspunsuri. Stimați colegi, înainte să trecem la a doua parte instituțională, audierii noastre, vă spuneam că totul e un proces, un proces inițiat de comisie și Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul. Pentru a vă informa, vom avea acum o contribuție foarte scurtă de la președințiile austriece și române, care ne vor spune care sunt perspectivele lor cu privire la proces pe viitor. Acum, Consiliul Juridic pentru Președinția Austriacă de la reprezentanța permanentă și coordonator pentru inițiativele pe stat de drept va lua cuvântul și apoi și omologul său din partea președinției române. Foarte pe scurt, vă rugăm câte ceva cum vedeți dumneavoastră acest proces. Președinția austriacă, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Statul de drept este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și o, o justiție independentă e cheie pentru funcționarea pieței unice și cooperării judiciare. La 20 de decembrie 2017, Comisia Europeană a activat articolul 7, procedura articolului 7 pentru Polonia. E pentru prima oară când această procedură a fost inițiată să Permiteți-mi să vă, pun, să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat în Consiliu de atunci. Prima ocazie de a discuta această procedură articolului 17, 7 după ce a fost activată a fost Consiliul JAI din 27 februarie. Atunci, Comisia i-a informat pe miniștri cu privire la starea de fapt, mai ales în legătură cu dialogul cu Polonia, uh, în desfășurare, astfel încât să se găsească o soluție. La celelalte reuniuni ale Consiliului de Afaceri Generale, la 20 martie, martie 17 aprilie, 14 mai, Comisia i-a informat pe miniștrii cu privire la evoluțiile în Polonia. Miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru a continua dialogul. În contextul dialogului cu Comisia, Polonia a adoptat anumite amendamente legislative. Cu toate acestea, Comisia a considerat că aceste amendamente sunt insuficiente și nu pot să răspundă preocupărilor cheie. În acest context, Comisia a solicitat o audiere cu Polonia. Această audiere a avut loc la Consiliul, Consiliul din 26 iunie, când miniștrii au putut să discute cu Polonia pe aceste preocupări care fuseseră identificate în propunerea motivată a Comisiei. La audiere au, s-au dezvoltat diferite modalități astfel încât să ne asigurăm că sunt respectate drepturile procedurale ale statului membru în cauză. La primul Consiliu de Afaceri Generale, la subpreședinția austriacă, la 18 septembrie, a avut loc o a doua etapă a audierii. Audierea s-a desfășurat în același fel ca și cea care avusese loc la data de 26 iunie. Ministrii și-au continuat schimbul de opinie aprofundat cu Polonia. Întrebările care au fost adresate Poloniei de miniștri aveau de-a face cu imparțialitatea judecătorilor și garanții că sunt respectate standardele statului de drept în Polonia. La următorul Consiliu, la data de 16 octombrie, Comisia a spus care sunt ultimele evoluții în reforma justiției în Polonia. Ministrii au subliniat cât de importantă este respectarea statului de drept în toate statele membre ale Uniunii Europene și că trebuie să se înregistreze pro progrese tangibile. La cel mai recent Consiliu, cel din 12 noiembrie, ministrii au primit informații suplimentare din partea Comisiei. Președinția austriacă se pregătește acum pentru ultimul Consiliu din acest an, cel de la 11 decembrie, și acolo acest articol 7 pentru Polonia se va regăsi pe ordinea de zi. Președinția noastră ia în serios această problematică și de aceea, cum a făcut-o, o face și acum, continuă discuțiile în Consiliul de Afaceri Generale, respectând procedura sub articolul 7. În același timp, sperăm că dialogul dintre Comisie și Polonia va da roade. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Budner și avem și președinția română care urmează și acum dăm cuvântul reprezentantului președinției române să ne spună câte ceva cu privire la acest subiect și ce se va întâmpla cu el sub președinția română. Pe scurt, vă rog. Thank you, Mr. Chair. Um, honorable members of the European Parliament. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Chivu, stimați membri ai Parlamentului, reprezentanți ai Consiliului, ai Comisiei. Vă mulțumesc că m-ați invitat și că îmi permiteți să vă dau o privire de ansamblu legată de procedura sub articolul 7 pe timpul președinției române care urmează. În primul rând, aș dori să încep de la cele spuse de antevorbitorul meu. Și Așa cum apare în tratate, statul de drept este o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Și cred că e o declarație de necontestat. De unde vom începe noi? ne vom baza, baza pe cele făcute de președinția austriacă. Colegul meu austriac v-a spus deja cum stau acum lucrurile, ce se întâmplă în cadrul Consiliului. Noi vom continua să ne ocupăm de această problemă pe timpul președinției noastre, respectând pe deplin tratatele. Și am dorit să subliniem faptul că, sub primul aliniat, la articolul 7, vorbim despre procedură preventivă în contextul statului de drept. De aceea noi considerăm că toate eforturile trebuie să fie făcute astfel încât să continuăm să permitem un dialog constructiv între toate părțile implicate. În rolul nostru de broker vom încerca să fac de mediator, vom încerca să facilităm întregul proces, vom încuraja dialogul și, bineînțeles, sperăm că principalele părți la acest dialog, și anume Comisia Europeană și Polonia, vor continua să aibă schimburi de păreri care să dea rezultate, pe care să le putem utiliza și noi pe timpul președinției noastre. Mulțumesc! Le mulțumim foarte mult celor doi reprezentanți ai președinției austriece și române. Vă mulțumim pentru cele spuse. Și acum să trecem la partea instituțională a audierii de astăzi. Vom îl vom asculta în primul rând pe domnul profesor Jean-Claude Scholzman, care este membru al Comisiei de la Veneția, pe domnul Keith Sterk, președinte al rețelei europene a Consiliilor Judiciare și dr. Adam Bodnar, care este ombudsman din Polonia din biroul Comisarului pentru Drepturile Omului. Le urăm bun venit celor trei vorbitori. Fiecare va avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare și îi invit acum să mi se alăture. Vă rog. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Comisia de la, Veneța, de la Veneția a fost foarte implicată în dosarul acesta privind uh, Polonia în timpul uh, anilor 2016-2017. Fiind unul dintre cei mai uh, bătrâni membri ai acestei comisii, trebuie să recunosc că n-am întâlnit niciodată un dosar atât de dificil pe plan tehnic, politic și chiar emoțional. În 2016 au fost uh, publicate două avize, în martie și în octombrie, care se referă la modificările aduse uh, Tribunalului Constituțional. Alte două avize au fost uh, promulgate, publicate în decembrie 2017, primul pe tema uh, procuraturii și al doilea pe tema legii care modifică uh, Consiliul Național al Magistraturii, Curtea Supremă și organizația, organizarea instanțelor de drept comun. Ostilitățile au început, dacă îmi permiteți să folosesc acest concept, uh, cu modificarea legii privind uh, Tribunalul Constituțional. Pentru a înțelege lucrurile, trebuie să ne întoarcem în timp, înainte de Uh, anul 2015, când uh, Partidul Lege și Justiție a câștigat puterea. Pe vremea aceea, guvernul condus atunci de platforma, platforma civică a introdus un amendament conform uh, uh, căruia uh, dieta poloneză are dreptul să, numeze, să numească cinci judecători uh, Uh, care urmau să, de fapt, să ocupe două, cinci posturi care urmau să fie vacante în timpul anului 2015. Trei dintre aceste mandate urmau să se finalizeze în cursul respectivei perioade, puteau fi, prin urmare, atribuite în momentul respectiv, urmând ca celelalte două să fie uh, atribuite de următoarea legislatură. Ei bine, aceste două hotărâri din decembrie 2015 uh, nu au fost niciodată executate de către autoritățile poloneze. Prin urmare, uh, cei uh, trei judecători aleși uh, într-o manieră corectă de către Tribunalul, la Tribunalul Constituțional nu au fost niciodată investiți de către președintele Republicii. În schimb, noul Parlament a desemnat cinci noi judecători, doi conform legislației în vigoare, trei prin încălcarea legislației în vigoare. Președintele i-a numit imediat. De fapt, autoritățile pol- poloneze așteptau uh, finele mandatului președintelui curții, domnul Andres Replinski, pe data de 19 decembrie 2016. În momentul respectiv uh, au fost adoptate noi legi. A fost numită o nouă președinte, uh, președintă în niște circunstanțe juridice și factuale foarte tulburi, iar această pre- președinte a luat mai întâi și mai întâi deci- decizia de a le permite celor trei judecători desemnați într-o manieră in, uh, neconstituțională să își ocupe funcția. Această situație uh, continuă să fie valabilă și în ziua de astăzi. Prin urmare, iată, avem o curte constituțională a cărei componență este anticonstituțională. Pe lângă toate aceste probleme legate de compoziția, de organizarea tribunalului, au mai existat și alte amendamente care vizau funcționarea Tribunalului Constituțional. Tot ceea ce putem spune despre aceste modificări de lege este faptul că obiectivul lor este acela de a, de a încetini cât mai mult cu putință, chiar de a bloca funcționarea tribunalului. Pentru a lua un exemplu, uh, v-aș spune că adunarea generală a tribunalului nu uh, putea lua, nu poate lua nicio decizie atâta timp cât 13 din, spre, din 15 judecători nu sunt prezenți. De asemenea, anularea legilor poate fi pronunțată doar cu o majoritate de două treimi. Criticile aduse de Comisia de la Veneția în uh, martie 2016 uh, au fost cât se poate de clare. Tribunalul Constituțional a anulat aceste amendamente la legislația în vigoare, dar cu toate acestea, guvernul a refuzat să publice această hotărâre, ca și altele de altfel mai apoi, atâta timp cât, uh, și asta în contextul în care Constituția poloneză spune cât se poate de clar că aceste modificări trebuie să fie publicate imediat. Al doilea aviz al Comisiei de la Ven- Veneția cu privire la Curtea Constituțională a fost uh, discutat în sesiunea din octombrie 2016. A fost discutat. A fost declanșat de către secretarul general al Consiliului Europei și se referea la o nouă a mia modificare a legii cu privire la Curtea Constituțională. Conform obiceiului, de la Uh, Comisia de la Veneza, statul discutat participă la dezbatere. Autoritățile poloneze însă au uh, refuzat să participe la această dezbatere, discuție colegială. Bineînțeles, unele excese au fost corectate, dar devenea uh, de-a dreptul evident faptul că in, intenția esențială a autorităților poloneze era aceea de a câștiga timp și de a se uh, Uh, pregăti, să preia tutela uh, sistemului judiciar după plecarea vechiului uh, președinte, după încheierea mandatului vechiului președinte al Curții Constituționale în 2016, în decembrie. De atunci încoace, Curtea Constituțională și-a pierdut renumele. De asemenea, a scăzut și numărul de cazuri aduse în atenția acestei curți. Au fost retrase o serie de recursuri, apeluri Uh, lucrul acesta este foarte important deoarece au uh, fost adoptate o serie de legi sensibile în uh, ceea ce privește sistemul judiciar și în acest context controlul judiciar al constituțional a lipsit complet. Din potrivă, Curtea Constituțională a, deveni, Curtea Constituțională a devenit un fel de instrument juridic în numele, în mâinile guvernului. Un instrument care poate fi folosit de acesta după bunul său plac. În materie uh, judiciară, trebuie să vorbim de asemenea despre legea privind procuratura și avizul Comisiei de la Veneția pe tema aceasta adoptată, adoptat în decembrie 2017. Bineînțeles, există diverse formule de organizare a procuraturii și independența magistraților din, uh, uh, din procuratură nu poate fi uh, comparată cu independența judecătorilor. Cu toate acestea, ne frapează în noua lege poloneză faptul că există o fuziune completă, totală, între procuratură și uh, Ministerul Justiției. Acest aspect alături de celelalte puteri conferite ministrului justiției în ceea ce privește procedurile și tribunalele, bineînțeles, riscă să pună în uh, pericol separarea puterilor în stat. Tot în decembrie 2017, trei alte legi au făcut obiectul unui aviz din partea Comisiei de la Veneția. Este vorba despre legea cu privire la Consiliul Sup Superior al uh, Magistraturii cu privire la Curtea Supremă și celelalte instanțe. În ceea ce privește Consiliul Superior al uh, Magistraturii, care are rolul constituțional de a garanta independența magistraților, cei 15 membri care îi reprezintă pe judecători nu mai sunt numiți de, de colegi, așa cum se întâmpla până uh, Uh, înainte de această modificare a legii, ci de către Camera Inferioară a Parlamentului. Prin urmare, numirile politice sunt uh, o posibilitate. Uh, mai mult decât atât, toți membrii actuali au fost demiși din funcție și trebuie să fie înlocuiți. Trec la Curtea Supremă, care a fost complet fasonată, refasionată. Au fost create două nouă camere, una în materie pe teme disciplinare și alta care se ocupă de recursurile extraordinare. Ei bine, aceste tipuri de recurs sunt o uh, foarte interesantă inovare. Ele permit punerea în cauza a tuturor deciziilor sau hotărârilor pronunțate în ultimii 20 de ani. Asta în cazul în care statul consideră că uh, rejudecarea lor este absolut esențială pentru garantarea uh, dreptului și justiției sociale. Este vorba despre o reminiscență a sistemului judiciar sovietic, iar a pune în uh, subsemnul întrebării hotărârile definitive este un atac adus securității sistemului judiciar. După aceea, tot în cazul Curții Supreme, Vârsta de pensionare a judecătorilor a scăzut de la 70 la 65 de ani. Aplicarea acestei, acestei noi prevederi este una imediat, imediată, ceea ce va duce la crearea de posturi vacante care vor fi ocupate de către cine? De către guvern. Mai mult decât atât, judecătorii în, uh, în cauză vor avea posibilitatea să ceară uh, o prelungire a mandatului lor în fața președintelui uh, Poloniei. Această măsură este bine cunoscută și ea de altfel face obiectul unei decizii de suspendare, unei decizii pre, preliminare ordonate de către Curtea Europeană Europeană de Justiție, 19 octombrie 2018. Președinții instanțelor și tribunalelor uh, dispun de uh, uh, puteri deosebit de complexe, dar sistemul din Polonia este de asemenea unul foarte ierarhic. Președinții instanțelor inferioare sunt responsabili în fața președinților instanțelor superioare și aceștia din urmă sunt, trebuie să se sunt, pot fi trași la răspundere de către ministru ministrul justiției. Acesta, din urmă, poate, prin urmare, revoca mandatul președinților instanțelor Uh, lucru care nu mai poate fi împiedicat de către Consiliul Superior al Magistraturii, dată fiind noua sa organizare, care este mult, mult mai politică. Deci toate aceste dispoziții nu fac nimic altceva decât să crească puterea Ministrului Justiției. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că Ministrul Justiției este în același timp procuror general, ceea ce, bineînțeles, uh, sporește și mai mult puterea pe care o poate exercita asupra sistemului pe ansamblu. Pe scurt, acum, acum. Mai uh, mult, uh, mai mult control constituționalizat uh, sau constituțional, o, o fuziune a funcțiilor de ministru de justiție și procuror, o o desemnare a judecătorilor din Consiliul Superior al Magistraturii de către guvern, nu de către colegi, o impedimentare a Curții Supreme în activitatea sa, o scădere automată a vârstei de pensionare a judecătorilor de la Curtea Suprem, uh, Supremă și în acest context avem și o circumstanță agravantă și anume aceea că magistrații au dreptul de a cere o prelungire a uh, Uh, mandatului în fața uh, președintelui uh, Republicii și, în plus, mai avem și presiunile asupra președinților, instanțelor și tribunalelor. Avem o organizare, o organizare piramidală în vârful căreia se află ministrul justiției. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, într-adevăr, domnule Scholsom. E important ceea ce are de spus Comisia de la Veniția, de aceea vom, vom distribui prezentarea dumneavoastră, le vom transmite membrilor, astfel încât să poată să o analizeze mai bine. Vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că urmează și o sesiune de întrebări și răspunsuri și probabil veți putea să răspundeți la o serie de întrebări din partea membrilor. Înainte să trecem la domnul Sterc, unii colegi își puneau întrebări în legătură cu posterul pentru acest eveniment. Iată, la acesta e afișul evenimentului. Colegii noștri polonezi probabil știu că aceasta este statuia justiției din Gdansk, din Polonia. Poate alți colegi nu știu ce este această statuie. De obicei nu avem afișe foarte bune, dar cred că acesta este excelent pentru această audiere. E cel mai frumos afiș pe care l-am văzut până acum. Așa că, stimați colegi, haideți să trecem acum la rețea europeană a Consiliilor de Magistratură. Ne bucurăm că putem organiza astfel de reuniuni bune când ne aflăm în delegații. Îl avem acum pe domnul Keith Sterk, care este președinte al rețelei. Aveți cuvântul pentru 10 minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne-ați invitat să participăm la această audiere publică. În primul rând, să vă prezint această rețea europeană. Sunt reunite 24 de consilii de magistratură din Uniunea Europeană sau alte organisme autonome care au responsabilitate în ceea ce privește sprijinul ramurii judiciare. Rețeaua noastră se ocupă de sistemele de justiție și nu judecători la nivel individual. Este o rețea pentru, magistrat, pentru consiliile de magistratură și este un element important între ramura judiciară și cea executivă și legislativă din guvern, pe de cealaltă parte. Mi s-a cerut să vă explic de ce rețeaua noastră uh, a făcut acest pas fără precedent și trist în septembrie 2018 și a suspendat membrii polonezi din acest Consiliu. KRS. Vă voi spune câte ceva despre procesul pe care l-am urmat și apoi despre conținut. Procesul cum știți, majoritatea dintre dumneavoastră, din octombrie 2015, Partidul Lege și Justiție a început reforma sistemului juridic în Polonia. Din 2015 încolo, guvernul a propus modificări și Parlamentul a trecut legislație nouă. Printre altele, în Parlamentul polonez s-a schimbat legislația cu privire la Curtea Supremă, Curtea Constituțională, legea în ceea ce privește instanțele de drept comun. Conform standardelor curții, partea judiciară trebuie să fie implicată în toate etapele de reformă judiciară. Trebuie să fie asigurată independența justiției și trebuie să existe asigurări că reformele sunt eficiente și se pot bucura de încredere. Însă guvernul polonez nu a implicat ramura judiciară în nicio manieră relevantă, întotdeauna i s-au prezentat proiecte de lege de nemodificat. Din 2016 încolo, adunarea generală a din uh, rețea vorbea despre aceste legislații, reformele din Polonia și își exprima preocupările legate de independența viitorului KRS. Existau îngrijorări că nu vor fi respectate regulile statutare și că uh, acești membri vor fi afectați po guvernul polonez nu a reacționat la aceste declarații, nu a, intrat, nu a început dialogul, deși exist, existau toate aceste preocupări exprimate. După legea privind Consiliul Național al Magistraturii în ianuarie 2017, Consiliul a trimis o scrisoare legată de membrii acestui Consiliu. S-a primit o invitație, în schimb o invitație care a fost acceptată de Consiliu. În 20, 21 iunie, o delegație a vizitat Polonia și delegația a discutat și cu primul, primul președinte și alți președinți ai Curții Supreme, cu Justiția Antemis, membri ai asociațiilor de judecători, cu asociațiile de cooperare ale, jude- ale judecătorilor și cu ombudsmanul care se află lângă mine și cu cei care apă, apără drepturile omului în Polonia. Consiliul Național al Magistraturii a răspuns în scris la preocupări și judecătorii au transmis informații suplimentare. Înainte de a discuta despre legislația privind Consiliul Național al Magistraturii, voi spune încă ceva. Membrii Consiliului și a rețelei regretă faptul că au existat aceste uh, subiecte care au trebuit discutate legate de Consiliul Național al Magistraturii. Membrii acestuia, acesteia erau importanți și erau niște membri respectați în rețeaua noastră și ei au contribuit la munca rețelei în diferitele proiecte în care a fost implicată rețeaua în acești mulți ani. Acum voi discuta despre subiect. În primul rând, legea în ceea ce privește Consiliul Național al Magistraturii trebuie văzută împreună cu legislația pentru Curtea Constituțională Supremă și legislația pentru instanțele de drept comun. E clar că există o schimbare a puterii de pe partea judiciară spre cea executivă, într-o asemenea marieră încât uh, se atinge independența ramurii judiciare și există acum acest control al executivului pe ramura judiciară. Curtea a, a descoperit că ce a făcut guvernul polonez nu se poate justifica. Nu se poate justifica abolirea independenței justiției în Polonia. Pentru că nu am suficient timp, voi discuta doar, des, doar despre legea privind Consiliul Național al Magistraturii. Reforma spune că membrii Consiliului Național nu mai sunt aleși în mod direct de colegii lor, ci aceștia sunt numiți de Parlament. Judecătorii pot fi numiți de Parlament dacă sunt sprijiniți de 25 de judecători sau un grup de 2000 de cetățeni. Această regulă se deplasează de la standardele existente și anume că judecătorii din Consiliu trebuie să fie aleși de colegilor și să aibă un vot, să fie votați majoritar. Nealinierea la acest standard nu înseamnă în mod automat că acest Consiliu nu e independent de ramura executivă. În cazul Consiliului polonez mai există și alte circumstanțe, circumstanțe suplimentare care ne-au făcut să conchidem că acest Consiliu Național nu mai este independent de executiv. Printre aceste circumstanțe sunt și următoarele. Reforma legislației a dus la un control al judiciarului de executiv. Scopul oficial al reformelor este să se lupte cu corupția, cu influențele comuniste existente în justiție. Dar totuși, guvernul polonez și nici noul Consiliu Național Magistraturii nu au spus foarte clar țelei cum și în ce fel aceste reforme vor contribui la obiectivele stabilite. Procesul de selectare ai membrilor pentru noul Consiliu Național al Magistraturii nu e transparent. De exemplu, lista cu judecători sprijiniți nu e o listă publică, așa că nu se poate verifica dacă pe această listă se află într-adevăr judecători din Ministerul, sprijiniți din Ministerul de Justiție sau 25 de judecători pentru fiecare candidat. Consiliul Național nu a publicat această listă cu judecătorii, ci ne-au transmis doar o listă care arată numărul de judecători pe care îi sprijineau. Membrii aleși din Consiliul Național al Magistraturii au legături foarte clare în Ministerul Justiției sau cu politicieni aflați în partidul la putere. Am fost anunțați că patru din membrii, membrii actuale ai Consiliului erau știau că vor fi membri ai acestui Consiliu Național al Magistraturii. Cinci dintre membri au fost numiți președinți în curți de Ministrul Justiției, care s-a folosit de puterile speciale pe care le-a primit cu puțin înainte să fie aceștia aleși ca membri în Consiliul Național al Magistraturii. Uh, Majoritatea dintre ei, 14 din 25, sunt fie membri ai partidului la putere, sunt membri ai guvernului sau au fost aleși de Parlament la recomandarea partidului aflat la putere. Conform Asociației Judecătorilor, din uh, cei 10.000 de judecători care fac parte acolo, spun că acest Consiliul Național al Magistraturii e politizat. Aceștia sprijină toate reformele guvernului, deși spun că majoritatea judecătorilor sunt de părere că aceste reforme încalcă Constituția polonă și aduc atingere independenței justiției. Mai mulți membri ai Consiliului Național al Magistratorii au spus că judecătorii care iau cuvântul se exprimă împotriva reformelor sau apără independența justiției ar trebui să fie disciplinați, ar trebui să fie dați afară din cauza activităților lor politice. Noul Consiliu Național al Magistraturii nu este pentru judecătorii care apără independența sistemului judiciar, cum ar fi primul președinte al Curții Supreme la 17 septembrie 2018, într-o adunare specială la București, 21 din 24 de membri în Consiliu au votat pentru suspendarea Consiliului Național al Magistraturii. Unul nu a fost, un Consiliu nu a fost prezent, un Consiliu s-a abținut și doar Consiliul Național al Magistraturii din Polonia a votat împotrivă. De aceea, pentru moment, acest Consiliu Național al Magistraturii nu are drept de vot și a fost exclus în participare la activități prioritățile rețelei. Rețeaua speră că va veni un moment în care vom putea ridica această suspendare, însă acest lucru se va întâmpla doar când principiul independenței justiției va fi respectat în Polonia. Cu toate acestea, acțiunile Consiliului Național de la suspendarea din rețea nu prea ne fac să credem că ne putem aștepta la o schimbare în bine în viitor. Rețeaua a aflat că Consiliul Național al Magistraturii a inițiat măsuri disciplinare împotriva judecătorilor, judecătorilor care protestează împotriva reformelor și împotriva judecătorilor care își exercită dreptul ca judecători europeni să trimită, să trimită solicitări pentru decizii preliminare la Curtea Europeană de Justiție. Rețeaua își dorește să crească cooperarea și buna înțelegere între consiliile care fac parte, dintre consiliile care fac parte din rețea, consiliile de magistratură. Acest obiectiv înseamnă o responsabilitate comună pe care o avem pentru a respecta ordinea juridică în Uniunea Europeană, în special statul de drept și independența justiției. Statele membre pot să își organizeze sistemele juridice așa cum doresc, însă există anumite standarde, standarde minime care trebuie să fie respectate. În cazul Consiliului Național al Magistraturii, aceste standarde minime nu au fost îndeplinite și de aceea rețeaua a decis să suspende Consiliul Național al Magistraturii din Polonia din activitatea sa. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, suspendarea a fost un eveniment important și ne-ați explicat că membrii polonezi făceau parte din această rețea. E un subiect pe care l-am discutat în detaliu și în delegația noastră. Vă mulțumim pentru explicațiile oferite astăzi pentru colegii aflați în sală. Noi ne-am întâlnit în delegația noastră cu domnul Adam Bodnar, care este avocatul poporului din Polonia pentru drepturile omului. A fost o reuniune foarte bună, un mod bun de a ne începe delegația la Varșovia. De aceea mă bucur că dumnealui se află astăzi alături de noi la reuniune, reuniune și așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră, domnule Bodnar. Chairman, dear members of the committee. Stimate domnule președinte, stimați membrii Comisiei Libe, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere publică. Reprezent uh, biroul Avocatului Poporului în Polonia, mediator pentru drepturile omului în Polonia și împreună cu cei 300 de angajați în, din subordinea mea, Uh, tratăm toate plângerile regate, cu respectarea, regate de respectarea drepturilor omului uh, în Polonia. Este datoria noastră să reacționăm și să acționăm atunci când drepturile omului sunt periclitate. Controlul uh, judiciar al legislației și uh, um, activitatea noastră sunt uh, cruciale pentru a proteja statul de drept. Eu sunt în favoarea reformelor judiciare în Polonia, pentru că Polonia are nevoie de reforme pentru a crește eficiența proceselor uh, judiciare. Însă aceste reforme trebuie să respecte niște standarde, noțiunea de reformă nu uh, neputând fi abuzată pentru a, um, pentru a lua, de fapt, măsuri care să limiteze drepturile anumitor persoane, um, fie că aparțin minorităților uh, sau uh, um, altor grupuri. În ceea ce privește statul de drept, eu monitorizez și situația judecătorilor care sunt uh, supuși la prețiune. Din punctul meu de vedere, problema cea mai importantă, pericolul cel mai mare în Polonia, îl reprezintă lipsa controlului judiciar în Polonia, pentru că de la asta a pornit totul. Curtea Constituțională, din diverse motive uh, expuse de domnul profesor Scholzem și care au fost uh, detaliate și în rapoartele Comisiei de la Veneția și în mai multe documente și recomandări internaționale, nu poate să mai acționeze independent. Rezultatul fiind că atunci când se adoptă legislație de natură politică, cetățenii nu pot să se bazeze pe controlul judiciar independent. Această situație uh, a permis Parlamentului să adopte mai multe, lege, mai multe legi pentru a centraliza puterea statului, cum ar fi legea privind biroul uh, procurorului general, uh, puterile de supraveghere, legi privind uh, mass media. Și în acest context vreau să menționez două recomandări cuprinzătoare ale Comisiei de la Veneția. Una care se referă la statutul biroului procurorului și una care se referă la concentrarea puterilor în uh, mâinile poliției și serviciilor secrete. Aceste recomandări nu au fost puse în aplicare deloc. Deci aceste avize au fost ignorate în mare măsură în pofida apelurilor mele și ale societății civile. O situație destul de interesantă se referă la uh, mass media, pentru că există o hotărâre a Curții Constituționale din 13 decembrie 2016 care consideră că noul regulament privind uh, mass media uh, eludează puterile uh, Consiliului uh, pentru audiovizual, dar această hotărâre nu a fost uh, aplicată deloc. Și mi se pare foarte important acest lucru, pentru că, totuși, caracterul pluralist al mass media este vital uh, într-o țară europeană, cu atât mai mult înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Cred că e important și foarte bine că uh, s-au întreprins măsuri. Comisia Europeană a lansat uh, măsurile de încălcare și procedura de încălcare care a fost inițiată de Comisia Europeană a avut o importanță decisivă pentru independența Curții Supreme, pentru că, în urma măsurilor preliminare de pe 19 octombrie 2018, 22 de judecători pensionați ai Curții Supreme s-au întors la lucru. Uh, încă există dubii cu dacă noua uh, lege, așa cum este interpretată de Curtea de Justiție, este suficientă pentru a asigura statutul judecătorilor, cred că totuși reprezintă un temei juridic suficient. Însă, pentru claritatea legislației în Polonia, ar fi necesar să se adopte niște uh, schimbări uh, materiale ale dreptului, uh, care să includă niște dispoziții, spunând că noile dispoziții privind Uh, pensionarea sunt uh, uh, anulate și judecătorii se pot, pot își continua activitatea. Dar aceasta este doar una din multele probleme care vizează statul de drept în Polonia. Situația Curții Supreme este cea mai simbolică și cea mai uh, vizibilă, dar statul de drept nu se referă doar la vârsta de pensionare a judecătorilor sau la protejarea în alte curți, cele mai înalte curți în Polonia. Statul de drept reprezintă respectul pentru valorile instituționale. Și în acest context vreau să menționez două chestiuni. Una, uh, situația uh, Uh, Consiliului Național al Magistraturii și procedurile disciplinare pe de, uh, pe de cealaltă parte. Um, s-a vorbit uh, în detaliu despre situația Consiliului Superior al Magistraturii din Polonia, care are, în care 15 din 22 de membri sunt acum numiți de 3 cincimi din Parlament și nu de către colegilor. Această nouă metodă de selecție a membrilor contravine Constituției uh, polone. Și uh, acest lucru a fost susținut de judecători, de uh, toți uh, de, de fondatorul uh, uh mișcării de solidaritate uh, în, și pentru uh, justiția din Polonia și Iaroslav Kaczynski, la momentul respectiv a spus, da, este drept ca um, magistrații să fie aleși de către colegii lor. Este metoda prin care asigurăm uh, un sistem de separare al puterilor, de separarea puterilor în stat. Dar, din păcate, această modificare a fost adoptată și noi, membrii ai Consiliului, au fost aleși într-o manieră foarte lipsită de transparență. Fiecare candidat pentru o poziție uh, trebuia să aibă recomandarea a 25 de judecători, dar până astăzi, în pofida uh, cererilor multor organizații non-guvernamentale, nu știm, în continuare, nu știm cine i-a susținut pe acei candidați. Și în pofida tuturor declarațiilor uh, date, uh, neîncrederea în uh, Consiliul uh, Superior al Magistraturii din Polonia este tot mai mare și din acest motiv acesta a fost suspendat din rețeaua europeană a Consiliilor uh, Magistraturii. Totuși, acest organism are un rol crucial în în numirea magistraților și este un organism care are un rol crucial în echilibrul de puteri în stat. Și de asemenea, aș dori să vorbesc despre o altă măsură foarte gravă, și anume măsurile disciplinare. Conform noilor regulamente, un nou sistem disciplinar a fost uh, creat. Avem un sistem al unui uh, uh, care cuprinde un judecător disciplinar ales de Ministrul Justiției pe un termen fix, care prezidează și poate acționa individual sau prin, prin adjuncții săi, care de asemenea sunt numiți de către Ministrul Justiției, deci tot de putere executivă. Atunci când există o procedură disciplinară, ea trece prin, proceduri, prin uh, instanțele de apel uh, și cea de-a doua instanță este instanța supremă. Ca urmare a schimbărilor, uh, Camera Disciplinară la, la Curtea Supremă a fost creată uh, Um, și foarte interesant că uh, judecătorii de acolo câștigă cu 40% mai mult um, decât ceilalți judecători de la Curtea Supremă, ceea ce adaugă încă o controversă suplimentară. Um, sigur că eu încerc să monitorizez toate cazurile disciplinare uh, și aceste măsuri uh, au efecte clare de intimidare ale judecătorilor. În momentul de față există nouă cazuri care sunt în prima fază de uh, pregătire a procedurii, dar vă prezint, vreau să vă prezint câteva cazuri. Două dintre acestea sunt în această fază și problema este că uh, au uh, făcut uh, au, au trimis uh, curții de justiție o cerere pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare. Deci, această cerere deja i-a pus în situația de a fi uh, obiectul unor măsuri disciplinare. Uh, un alt judecător a comentat în mass media situația reformelor uh, întreprinse de guvern. Sunt mai mulți judecători care au făcut acest lucru. Um, inclusiv judecătorul Marchevici, care este președintele Asociației Judiciare Justiția. Și judecătorul disciplinar adjunct um, mi-a spus că aceștia uh, au fost solicitați să dea o declarație, au fost invitați uh, în oficial la uh, interogare, la audiere și foarte interesant, un judecăt, un avocat care îi reprezenta a fost exclus. Nu i s-a permis să participe la procedurile de audiere. Există și un caz care se referă la o situație în care judecătorul s-a referit la o situație politică în justificarea hotărârii pronunțate care era legată de uh, o, de soția unui, uh, unui politician. Alte cazuri uh, îi vizau pe alți uh, judecători uh, și problema a fost că atunci când au participat la un fel de simulare uh, a unui proces, au folosit uh, uh, însemnele judecătorești Uh, s-au uh, s-au aburtat roba de judecător. Uh, un judecător de la Curtea Regională din Cracovia a fost mutat de la divizia de drept civil la divizia de primă instanță acestui uh, tribunal. A fost mutat fără uh, a-i se cere consimțământul și superiorul său, președintele acestei curți, este în același timp membru al uh, Consiliului Superior al Magistraturii și acest caz este clar unul de natură politică. Judecătorul respectiv, de fapt, um, Judecătorul care a fost uh, mutat uh, a depus o plângere și a inițiat o acțiune în instanță uh, pentru a se apăra. Deci toate aceste cazuri sunt în faza explanatorie, în faza pregătitoare, dar um, faptul că se lansează acțiune în justiție împotriva anumitor judecători pentru astfel de motive um, duce la intimidarea judecătorilor. Uh, mai mult de jumătate uh, de, dintre uh, judecători, într-un sondaj, spun că uh, se tem uh, pentru uh, se tem în exercitarea profesiei și mai mult de 90% au spus că se tem că în Polonia uh, justiția și democrația sunt periclitate. Apoi, măsuri extraordinare disciplinare, cu o implicare puternică a puterii executive uh, Um, oare pot să uh, respecte tratatele europene? Um, oare respectă uh, dreptatea? Existența acestei camere disciplinare a Curții Supreme creează și riscul unor măsuri disciplinare, sancțiuni disciplinare a judecătorilor uh, care pronunță hotărâri legate de contrare așteptărilor politice sau legate de independență. Care ar fi concluziile? În primul rând, um, din păcate s-a limitat foarte mult posibilitatea de exercitare a controlului judiciar. Uh, recomandările Comisiei de la Veneția referitoare la um, biroul procurorului uh, nu au fost respectate. Uh, implementarea um, măsurilor pentru mass media trebuie să fie Uh, să fie modificată, mai ales în vederea faptului că urmează alegerile europene. Um, stat, modificările la statutul uh, Consiliului Superior al Magistraturii, de asemenea, ar trebui să, um, să fie schimbate și um, mai sunt multe lucruri de schimbat în Polonia. Mulțumesc! Again, in the order that colleagues requested the floor, Mulțumesc, vom continua cu colegii care au cerut cuvântul. Domnul Boni, și vă rog acum toți colegii să se restricționeze la intervenții de două minute, ca să nu avem probleme cu timpul. Fiecare două minute, până la două minute. Voi vorbi în limba polonă, domnul Boni. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru explicațiile oferite, foarte clare și vă mulțumesc că ne-ați explicat situația. Eu aș avea o întrebare pentru domnul Bodnar. Toate aceste modificări, aceste modificări juridice care sunt greu de înțeles, cum pot ele să aibă un impact asupra respectării drepturilor omului în Polonia? Avem de-a face cu diferite manifestații pașnice de sute de persoane și mai multe. Și aceștia au fost uh, interogați de poliție. Ne regăsim într-o asemenea situație în care ONG-urile sunt supuse presiunilor, finanțarea ONG-urilor a fost limitată acestea nu mai pot să își exprime părerile. Și s-ar putea să se întâmple, cum s-a spus de curând, că președintele Duda ar putea să limiteze, cred că se spunea, promovarea valorilor homosexuale în Polonia. Știți că Polonia este destul de conservatoare, nimeni nu vorbește de mișcări radicale, dar există anumite reguli. Din perspectivă civică, cum arată toate aceste modificări? Mulțumim, domnule Boni. Acum domnul Iurec. Două minute, vă rog. Eu Aș fi avut o întrebare, o întrebare pentru domnul Bodnar. De fapt, două întrebări. În primul rând, aș dori să comentați sau să reacționați în calitatea dumneavoastră de avocat al poporului la ceea ce am auzit acum câteva ore. Mandatele de arestare împotriva infractorilor polonezi care sunt o amenințare la societate nu sunt, nu sunt puse în aplicare. Cooperarea în justiție e o obligație care reiese din tratate. Trebuie să fie protejați cetățenii polonezi. Eu v-aș încuraja, domnule Boni, pentru că nu toată lumea cunoaște legislația poloneză, haideți să ne reamintim că Există valorile constitu- constituționale, protejarea vieții umane. Avem verdictul din 87, repetat în Curtea Constituțională. Și avem o lege din 2003 și avem declarațiile Uniunii Europene. Toate acestea au fost repetate încă o dată și încă o dată. Legislația poloneză trebuie să fie respectată în Europa. M-aș adresa și domnului președinte, le-aș ruga pe Claude să reacționeze. Nu mă aștept la o reacție imediată, dar aș dori să vă gândiți la cele spuse de Sophie despre bărbații albi de vârstă mijlocie. Sunt declarații care nu ar trebui să fie făcute aici. Cu toții trebuie să respectăm articolul 11 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți. Da, avem opinii care diferă în ceea ce privește familia, însă nu e un motiv de a bănui aici pe cineva de rasism sau altceva. Așa că v-aș ruga să reacționați să nu o luăm într-o asemenea direcție. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine la situație. Mulțumesc! Bine. Domnul Lopez Aguilar mă va înlocui pentru că eu trebuie să merg să țin un discurs în contextul Declarației Drepturilor Omului, așa că mă va înlocui colegul meu. Urmează doamna Spinelli, două minute. Grazie, președinte. Eu ringrazio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei de la Veneția și reprezentantului rețelei europene a Consiliilor Magistraturii și mulțumesc de asemenea și domnului Adam Bodnar, ombudsmanul din Polonia. Le mulțumesc tuturor acestora. Îmi dau seama că sunteți uh, supus unor presiuni politice mari. Am citit mai multe dintre intervențiile dumneavoastră și nu putem să vă acuzăm că aveți o intervenție părtinitoare. Însă vedem care sunt motivele care au fost date pentru diferitele reforme făcute. Sunt lucruri care ne-au fost evidențiate și în delegația noastră acolo. Există această motivare că se face o curățenie în ceea ce privește elementele comuniste, ceva ce nu s-a făcut în 89. Eu consider că deja această motivare e una ideologică. Reformele justiției sunt reforme care cresc puterea ramurii executive. De exemplu, această contopire acum între, în, acum, făcută acum între Procuratură și Ministerul Justiției. E un fenomen răspândit, mai există asupra asemenea situații și altundeva. Uh, La Viena în acest an, după președintele Macron, după ce s-a tot discutat despre faptul că nu există o lipsă în independență în procuratura franceză, acesta a spus că legătura între ramura executivă în Franța și procuratura, trebu- această consolidare trebuie să fie, trebuie să fie făcută. Va trebui să mă opresc aici, însă ar fi bine să știm dacă vă ocupați și de alte state în care există o asemenea problemă. Această legătură care se face între procuratură și ramura executivă mai există această situație și altundeva. Doamna Gomez, vă mulțumesc, le mulțumesc vorbitorilor pentru aceste declarații detaliate și pline de informații, astfel încât să înțelegem mai bine ce se întâmplă acum și n-aș putea să fiu mai îngrijorată decât acum după ce v-am ascultat pe fiecare dintre dumneavoastră. Consider că, într-adevăr, independența justiției este cea în curs de compromitere acum. Funcționarea separării puterilor în stat, un lucru foarte important pentru statul de drept, aceasta este chestiunea despre care discutăm și ne-ați ilustrat în mai multe maniere de ce există această preocupare. M-aș folosi de această ocazie pentru a spune ceea ce aș fi vrut să spun mai devreme dacă mi s-ar fi dat cuvântul, pentru a-i răspunde colegului nostru, domnul Iurec. Nu, nu e deloc un atac împotriva Poloniei și cetățenilor din Polonia. Din contră, tocmai pentru că îi prețuim pe aceștia, prețuim Polonia ca membru al Uniunii Europene. Știm că avem un dialog cu o societate educată, o societate vibrantă. Tocmai de aceea ne dorim pentru ei cele mai bune standarde și acestea nu sunt cele mai bune. Sunt standarde care intră în contradicție cu tot ceea ce înseamnă stat de drept. Și bineînțeles că există consecințe, există consecințe pentru calitatea justiției care ajunge sau nu la cetățeni, sunt afectate și drepturile omului și, bineînțeles, e afectată și reputația Poloniei ca mediu de afaceri. Există mulți care au afaceri în Polonia, pornind de la premisa că funcționează statul de drept. Și, bineînțeles, dacă toate acestea nu mai există, ne putem aștepta la ce mai rău. Pentru mine e de neînțeles că guvernul polonez nu vine să intre în dialog nici cu noi aici, nici cu Comisia, așa cum ni s-a spus. Nu e un comportament acceptabil. Aud justificările pe care le-au folosit unii aici, riscul de a promova valori homosexuale. Îmi vine să râd. sunt tocmai acele justificări pe care Putin și acoliții săi încearcă să le răspândească. Guvernul Poloniei, Polonia dintre toate statele membre să meargă pe această linie, pe linia lui Putin, prin a împărți ură față de ceea ce se întâmplă și există valorile creștine care sunt respectate în Polonia. Deci asemenea demersuri pe mine mă uimesc. Mulțumim, doamnă Gomez. Domnul Karski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat această discuție și am impresia că nu e o discuție echilibrată. Opiniile cele mai bine echilibrate au fost prezentate de domnul Bodnar. Acesta, bineînțeles, își susține opiniile sale, dar a fost mai moderat, aș putea să spun. În orice stat ar trebui să existe separarea puterilor. Însă, ce ar trebui să facem atunci când judecătorii fac participă la demonstrații politice, își prezint opiniile politice. Ce putem să facem atunci când judecătorii participă la programe televizate și discută cu politicienii subiecte politice. Domnul Valdemar Jurek, judecătorul Jurek, e invitat în programe de televiziune unde acesta intră în conflict, discută cu politicienii și cu alți oameni. Ce putem noi să facem în asemenea cazuri în care judecătorii participă la reuniuni politice ale partidului în opoziție și când aceștia țin prelegeri despre cum ar trebui să fie organizat statul în general. Cred că toate acestea înseamnă o subminare a, puterilor, a separării puterilor în stat, pentru că un judecător trebuie să vorbească prin intermediul hotărârilor judecătorești, pentru că este un judecător. Un judecător nu trebuie să participe la activitățile politice. Știu că există state în care judecătorii pot să facă parte din partide politice. De exemplu, în Germania, un judecător poate să facă parte dintr-un partid politic. Eu cred că e o soluție greșită și trebuie să fie modificată ar trebui să o luăm într-o altă direcție, în care judecătorii trebuie să fie apolitici. În Polonia, judecătorii nu au voie să facă parte din partidele politice, nu au voie să ia parte la activități politice și nu pot să aparțină de niciun sindicat dar este eludată acum această interdicție, există această asociație a judecătorilor care își care spune că reprezintă interesele profesiei. Rămâne de discutat, bineînțeles, însă ne regăsim într-o situație în care trebuie să reechilibrăm această discuție. E ceea ce îmi doream să spun. s-a spus că ministrul justiției e ă, procurorul general. E un model bine cunoscut în multe state europene. În Polonia se întâmplă așa abia din anul 2015. Atunci, uh, din 2015 sunt separate aceste poziții. Înainte erau, erau aceeași funcție. Doamna Intveld, mulțumesc, domnule președinte. Aceste dezbateri sunt foarte obositoare. E un dialog între surzi. Foarte multe argumente au fost prezentate de experți, de experți independenți și reacțiile uh, polonezilor sunt totdeauna aceleași. La început spun, a, dar nu, nu e drept, nu ne respectă, nu ne ascultă. Și după aceea încep să arate cu degetul alte state și alte state fac exact la fel. Uh, de ce nu veniți cu contraargumente, cu contraargumente bazate pe fapte, decât să stați aici și să faceți pe victimele? Nu sunteți victimele. Nu sunteți victimele, subminați independența justiției și repet ceea ce spuneam mai devreme, nu are nimic de a face cu a respecta dreptul dumneavoastră de a avea opinie, domnule Iurec. Nu, aveți un program, un program care își dorește subminarea independenței justiției, a drepturilor femeilor, femeilor libertatea media, drepturile LGBTI, pluralismul și tot restul. Acesta e programul pe care îl aveți. Așa că nu mai faceți pe victima, nu sunteți victima. Întrebarea mea acum pentru dintre experți. O primă întrebare. Au existat mai multe mandate de arestare europene emise de judecători polonezi. Cred că există apoi unul irlandez, unul olandez, unul german. Există mai mulți judecători care au refuzat să execute aceste mandate de arestare. Cred că cel irlandez între timp a executat mandatul de arestare, nu sunt foarte sigură. Sunteți conștienți de vreun alt caz? Puteți vedea un efect de contagiune? Credeți că se va înrăutăți situația sau vorbim de incidente izolate? Și o a doua întrebare. Naționaliștii spun întotdeauna, da, ceea ce facem noi nu e nimic special, se întâmplă și în alte state, priviți Germania, e Teribil ce se întâmplă acolo. Toți judecătorii sunt, țin de politică acolo. Există, bineînțeles, elemente în sistemul polonez care pot fi regăsite în alte state, dar într-un context complet diferit cu o separare mult mai pregnantă a puterilor în stat. Mă întreb dacă ne-ați putea spune mai multe despre acest context, astfel încât să putem să combatem argumentele simpliste utilizate de colegii mei aici. Mulțumesc! Doamna Pitera va fi ultima, după care ne vor răspunde experții, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i răspund domnului Karski. Judecătorii nu au înființat o asociație astfel încât să uh, facă față guvernului actual. Nu, aceste asociații există de mult. Nu e niciun fel de complot la adresa guvernului. Reprezentanții acestor asociații, ei reprezentau pe judecători. În dieta apolonă. Nu vorbim de niciun fel de complot. De ce apar judecătorii la televizor? Îi reamintesc domnului Karski că Președintele Curții Constituționale e de asemenea foarte prezent în media. Dumnea ei face declarații care ar putea fi declarate politice. Curtea Constituțională a fost submina subminată. Curtea Supremă asemenea. Totul s-a schimbat și în instanțele de drept comun. Curțile civile au fost, nu mai există. Există membri ai familiei care pot fi puse în poziții importante în companii deținute de stat. S-a schimbat finanțarea pentru ONG-uri. Tot auzim care sunt problemele și cu mass media publică. Există acest slogan de repolonizare a mediei prin capital străin. Uh, Nu trebuie să știm prea multe despre independență pentru a constata tot ceea ce se întâmplă acolo. Parlamentarii din opoziție sunt descriși în media, sunt descriși într-o modalitate extremă. Aș fi dorit să mai menționez ceva ce nu s-a menționat și aș dori să facă niște comentarii domnul Bodnar în acest sens. nu s-a spus nimic despre ce s-a întâmplat după conferința Partidului Polonez, când s-a decis că salariile parlamentarilor polonezi vor fi tăiate la jumătate, un lucru care s-a și efectuat odată ce s-a luat această decizie. Și s-a putut întâmpla așa în Parlamentul polonez, dacă cuiva nu îi place ceea ce a spus un parlamentar polonez, poate să-i fie tăiat salariu fără drept de apel. Ce fel de comparații ați făcut astăzi aici? Cu ce fel de parlamente ați făcut? comparații. Domnul Corvin Miche s-a adresat unei curți și a primit banii înapoi în Parlamentul European. Dar cu toții știm ce se întâmplă acum în Parlamentul polonez, așa că haideți să fim atenți ce se întâmplă și acolo. Înțelegem că sunt niște subiecte foarte sensibile, însă colegii polonezi sunt rugați să nu aibă asemenea schimburi de păreri orizontale, pentru că aici avem o dezbatere deschisă. Văd că și alții ar dori să intervină, așa că trebuie să fim atenți la timp. Dacă doriți, în 30 de secunde să răspundeți la ceea ce s-a spus înainte să ne întoarcem la experții noștri, astfel încât să ne încadrăm în timp și să nu ne depășim timpul. Vă rog, domnule Karski. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-a citat uh, intervenția mea, doamna Pitera, iată, a fost drăguță să ni se alăture, așa, în cursul ședinței. A, ați fost aici, iertați-mă, nu vreau să fiu malițios. Era vorba despre activitatea unor uh, judecători polonezi. Eu mă refer la judecătorii care pronunță hotărâri. Nu, nu vorbesc despre activitatea în mass media a președinților uh, instanțelor, a președintelui, spre exemplu, Curții Constituționale sau a Consiliului Superior al Magistraturii. Uh, acești președinți au niște funcții administrative. E normal să apară în mass media. Dacă însă un judecător uh, într-o instanță merge la televizor și își spune care e părerea, respectivul judecător nu mai este imparțial. Stimați colegi, vă rog să nu mai deschidem dezbaterea aceasta. Haideți să ne întoarcem la discuția noastră. Uh, unii colegi ar trebui să plece până la ora 5. E vorba despre doamn, domnul Iurec, Domnul Iura, uh, Iurec adresase niște întrebări cât se poate declare domnului Botnar și, prin urmare, vă propun să uh, începem această sesiune de răspunsuri cu domnul Botnar, uh, urmând să le dăm cuvântul mai apoi celorlalți invitați. A, deci eu încep. Mulțumesc mult! Voi începe cu răspunsurile la întrebările domnului Iurec. Există o sentință a CEJ în cazul domnului Țer. Era vorba despre extradarea unui uh, cetățean spre Polonia. Polonez din Irlanda, uh, spre Irlanda. S-a făcut un test. După o serie de judecători din diversele state europene au început să se întrebe dacă se poate sau nu aplica sau pune în execuție acestui, acest mandat european de arestare sau mandatul european de arestare pronunțat de, sau solicitat de o instanță din uh, Polonia. Ieri, un judecătorul irlandez a decis că, de fapt, această extradare poate fi efectată, efectuată, deci respectivul cetățean poate fi predat în Poloniei. Acum, dacă avocatul susține că această extradare ar putea să se soldeze cu un proces uh, neechitabilă în Polonia, judecătorul, bineînțeles, nu are ce să facă. Judecătorul irlandez, bineînțeles, nu are ce să facă decât să testeze, uh, uh, nu știu, soliditatea sistemului judiciar din, uh, din Polonia, la so- solicitarea avocatului apărării. Acum, în ceea ce privește drepturile fundamentale și această lege privind avortul, uh, eu, în calitate de avocat al poporului, bineînțeles, am rolul de a mă asigura că legislația este respectată. Deci dacă femeia se află, în, respectă condițiile pentru uh, a, avort, eu trebuie să mă asigur dacă există într-adevăr acces la avort. Ei, eu consider că sunt niște probleme aici, dar nu vreau să intru în detaliu, în detalii. Uh, rolul meu de avocat al poporului nu este acela de a, uh, de a vorbi despre calitatea legii, ci este aceea de a vedea dacă legea este respectată sau nu. După aceea s-au pus întrebări legate de consecințele acestor reforme asupra drepturilor și libertăților. Bineînțeles, sistemul judiciar are efecte asupra asupra dreptelor și libertăților. Dacă există atât de multe posibilități de presare a, unei, a unui judecător, părțile implicate în uh, speță nu vor ști niciodată dacă hotărârea pronunțată este una parțială sau imparțială. Dacă există sau nu implicații politice care au fost luate în considerare de către judecător sau uh, Uh, dacă există vreun risc ca respectivul judecător uh, să, fie, să facă obiectul unor uh, presiuni reprezentate de aceste acțiuni sau măsuri disciplinare. Deci există riscul acesta. Și în cazul în care se continuă pe aceeași cale, vă dați seama, temerile acestea vor uh, Uh, crește ca număr. Dar uh, foarte problematică este Camera aceea pentru recursuri extraordinare de la Curtea Supremă. S-ar putea prezenta în fața acestei uh, camere diverse cazuri privind, spre exemplu, minoritățile vulnerabile. Procuratura ar putea veni cu aceste, uh, aceste cazuri pe baza hotărârilor pronunțate de această Camera a Curții Supreme s-ar putea ajunge la rescrierea legilor în vigoare, la modificarea lor. După aceea, în momentul în care uh, judecătorii uh, au încercat să respecte litera Constituției, au venit cu niște hotărâri foarte interesante care au dovedit independența lor. Mă refer la hotărârile pronunțate în cazul arestărilor, uh, post-manifestații, demonstrații, etc. După aceea, Uh, în ceea ce privește libertatea oferită uh, judecătorilor de a se exprima pe teme de actualitate. Să știți că judecătorii au dreptul să vorbească despre călcarea, violarea drepturilor omului. Uh, domnul Karski cu siguranță este la curent cu faptul că, conform uh, legislației internaționale, judecătorii au dreptul de a participa la demonstrații uh, în cazul în care respectivele demonstrații uh, sunt organizate pe tema încălcării unor drepturi fundamentale. Avem un judecător de 88 de ani care a participat la, acest, la demonstrații de genul acesta și care este în momentul de față pus la stâlpul infamiei în ciuda faptului că activitatea sa profesională s-a încheiat apropiat. După aceea, marginalizarea Parlamentului, într-adevăr, este o realitate, dezbaterile devin din ce în ce mai scurte și se introduc o serie de măsuri de penalizare a membrilor Parlamentului European. Uh, Curtea pentru Drepturile Omului a fost sesizată pe un caz foarte interesant, un caz care este similar cu uh, cazul Caracioni și alții împotriva Ungariei. Ei bine, ar trebui să fie o Uh, uh, o posibilitate de control judiciar în cazul în care uh, un parlamentar este, face obiectul unei măsuri disciplinare. Ei bine, asta s-a decis deja și cazul acesta mai mult ca sigur va, se va solda cu o hotărâre similară. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Botnar. Vă atrag din nou atenția asupra faptului că trebuie să ne respectăm timpul acordat. Domnule Sterc, aveți 5 minute, nu mai mult, la dispoziție. Mulțumesc. Două remarce aș vrea să fac. În primul și în primul rând, judecătorii implicați în politică. Sunt de acord cu ce spunea domnul Botnar. Regula este una cât se poate de clară dacă însă drepturile fundamentale sunt în uh, joc, judecătorii sunt obligați să acționeze. Asta se întâmplă și în jurisprudența americană, dar și în jurisprudența europeană. Iar Asociația Europeană a Judecătorilor a promulgat la rândul său un aviz pe tema aceasta. Asta aveam de spus despre judecători și politică. Mai vreau să fac uh, observații cu privire la diferitele, diferitele um, uh, reforme decise de către guvernul polonez. Spre exemplu, fuziunea între Ministerul Justiției și Procuratură. Da, într-adevăr, sistemul acesta există și în alte uh, state membre. Există state membre în care Consiliul Superior al Magistraturii este ales de către parlam- uh, Parlament. Uh, da, într-adevăr, exemplele acestea se regăsesc și în alte state membre. Dar dacă ne uităm la ansamblul reformelor și până la urmă asta ar trebui să facem, bine, dacă ne uităm la acest ansamblu, vedem că nu există uh, măsuri de verificare măsuri de control. Și tocmai acesta este uh, reproșul pe care uh, ENCG, rețeaua europeană de consilii ale magistraturii, le aduce reformei Uh, sistemului uh, judiciar din Polonia. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Scholze. Domnule președinte, voi fi foarte succint. Voi porni de la, de la cele spuse de antevorbitorul meu. Cred că aviz, avizele Comisiei de la Veneția sunt de cele mai multe ori îmbrățișate. Și haideți să vă spun și de ce. Asta deoarece experții, grupurile de experți constituite de către Comisia de la Veneția se pronunță pe marginea unor cum aș putea spune, uh, culturi juridice diferite și după aceea acești experți uh, au uh, profesii diferite. Unii sunt profesori, alții sunt judecători, etc., etc. Deci suntem un fel de amestec, amestec de profesii care își permite să dea avize care nu se concentrează exclusiv pe sfera juridică. Există, într-adevăr, cum spunea vecinul meu, unele subiecte mai dificile decât celelalte. Iar în cazul Poloniei, marea, marea problemă era aceea a procuraturii. Și asta dintr-un motiv cât se poate de clar. regulile în ceea ce privește procuratura sunt uh, la nivel european uh, mult mai stricte și mult mai uh, clare decât regulile cu privire la, să spunem, independența judecătorilor. Problemele pe care le subliniem sunt vizibile, sunt de proporții. Vă spuneam, spre exemplu, de faptul că Curtea Constituțională poate să uh, pronunțe, o an- să, să anuleze o lege doar cu o majoritate de două treimi. Îmi pare rău, dar așa ceva nu se poate. Și în plus, bineînțeles, judecă- uh, juriștii polonezi sunt de cea mai bună calitate. Uh, cunosc uh, exemplele din uh, statele terțe. Deci Uh, experții sau juriștii polonești, uh, polonezi, îmi cer scuze, pot arăta cu degetul într-o direcție în, uh, sau într-o altă direcție. Dar noi, Comisia de la Veneția, ne gândim la efectul cumulat al tuturor acestor reforme, al tuturor acestor noi legi. Deci am luat uh, efectele legii privind producă, uh, procuratura, am studiat efectele legii privind uh, Curtea Constituțională, Consiliul Superior al uh, Magistraturii și, uh, cum spuneau mari gânditori europeni, puterea la un moment dat uh, oprește puterea și iată, pe baza acestor analize am ajuns la concluzia că trebuie să spunem un nu clar reformelor aduse de Polonia acestui sistem judiciar. Vă mulțumim, vă mulțumim tuturor pentru prezență spune domnul președinte. Mulțumim pentru răspunsuri și contribuții. Alors, on va commencer dans le prochain panel. C'est le panel Académie. Trecem acum la următorul panel, format din reprezentanții uh, sferului, sferei academice și a societății civile. Îi invităm pe oaspeții noștri să mi se alăture la prezidiu pentru a putea fi prezentați. Now, as foreseen, după, conform uh, ordinii noastre de zi, trecem la a treia parte a audierii noastre pe tema statului de drept din Polonia. Alături de noi se află reprezentanții ai sferelor academice și ai societății civile, și anume profesorul Laurent Peș, profesor de drept european la Middlesex University London. Îl avem alături de noi pe doctorul Timoteus Zic, profesor uh, la Departamentul uh, Teoria și Filozofia Dreptului de la Facultatea de Drept și Administrație din Varșovia. Domnul Mihail Varchi Chievici, dacă am pronunțat corect, nu, n-am pronunțat corect, chiar așa de rău am pronunțat? Sau în orice caz, domnia sa este avocat la Free Courts și doamna Valgorzata Zuleca, președinta Fundației Helsinki pentru Drepturile Omului, este alături de noi. Am avut ocazia de a discuta deja cu acești, uh, acești invitanți uh, invitația ai noștri și la Varșovia ne-am întâlnit cu domnul doctor Zici și cu domnul Var Varichevici. Ne-am întâlnit uh, și cu uh, reprezentanți ai Fundației Helsinki pentru Drepturile Omului, binecunoscuta Fundație Helsinki. Acum le acord invitațiilor noștri posibilitatea de a interveni pentru 8 minute fiecare și mai apoi trecem la ultima rundă de întrebări și răspunsuri. Vom începe cu profesorul Peck. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi, s-au spus că, mi s-a spus că am 10 minute la dispoziție, dar acum, iată, îmi spuneți uh, că am doar 8 minute la dispoziție. A, puteți să vă lungiți până la 10 minute, dar trebuie să avem grijă să respectăm timpul alocat. Înțeleg. Deci, haideți să trecem la subiect. Ieri a expirat termenul oferit autorităților uh, poloneze pentru, a res, pentru respectarea uh, deciziei preliminare a CES cu privire, CES cu privire la Curtea Supremă. Uh, Polonia a așteptat ultima zi pentru a prezenta un plan de acțiune fără a ne spune însă dacă această decizie preliminară a fost sau nu respectată. Mi se pare din nou că autoritățile poloneze trag de timp, nimic altceva. Dacă nu mă înșel, președintele Poloniei, în loc să ne spună cum anume vor face pentru a respecta decizia preliminară a CEJ, a acuzat CEJ pentru că ar fi mers prea departe cu această decizie. Conținutul uh, sistemului judiciar uh, polonez în momentul de față sau schimbările la acest sistem judiciar sunt fără precedent. Dar schimbările acestea nu sunt deloc noi. În, zile, în săptămânile care au uh, premergătoare deciziei CEJ, am fost șocat să văd că uh, la ramura executivă a puterilor uh, a administrației poloneze a refuzat uh, respectarea criteriilor cu privire la numirile în Curtea Supremă. Iată, se respectă până la urmă comportamentul din trecut. Oamenii au uitat, poate, dar vorbim despre exact aceeași ramură legis- ă, executivă care și în trecut a refuzat să respecte anumite ă, sentințe ă, definitive ale Curții Constituționale, înainte de a fi preluat complet puterea în această curte constituțională la finele lui 2017. Asta nu este concluzia mea, ci este concluzia la care a ajuns Comisia Europeană și pe care a împărtășit-o uh, sub formă de recomandare a autorităților poloneze. În momentul de față, iată, ne aflăm în situația în care un stat membru nu are un control uh, judiciar exercitat de Curtea Supremă din decembrie, de Curtea Constituțională, uh, din decembrie 2017. Asta înseamnă că că puterea din Polonia poate face ce îi trece prin cap, indiferent dacă respectă sau nu respectă Constituția poloneză. Așa ceva este fără precedent din perspectiva mea și uh, toate acestea justifică întru totul activarea procedurii de la articolul 7 aliniatul 1 în, de- 1 în decembrie 2017. Din punctul meu de vedere, Comisia ar fi trebuit să facă asta în iulie 2017. N-ar fi trebuit să aștepte uh, Uh, un nou set de acte legislative care uh, urmau uh, în mod previzibil să încalce principiul statului de drept. Sunt expert în principiul statului de, de drept, în, în drept de ani și ani de zile și în această calitate a mea pot spune că autoritățile poloneze de câțiva ani de zile au, au încălcat complet uh, principiul cooperării uh, statutat în Tratatul Uniunii Europene. Iată, unde ne aflăm în momentul de față. Avem patru recomandări cu privire la statul de drept, uh, avem Uh, declanșat uh, procedura de la articolul 7 aliniatul 1, s-au organizat mai multe runde de dialog cu privire la principiul statului de drept și ce s-a întâmplat în urma tuturor acestor etape? E, nimic. Situația este mai rea decât oricând în trecut. Procedura uh, de la articolul 7 trebuie să continue. În continuare există probleme legate de reformele sistemului judiciar care trebuie să fie rezolvate. Nu am suficient timp la dispoziție pentru a enumera neajunsurile acestei reforme. Aș vorbi doar despre o astfel, un astfel de neajuns, și anume autoritățile uh, poloneze în continuare nu respectă recomandarea Comisiei Europene cu privire la uh, Uh, garantarea independenței Curții Constituționale, care este până la urmă garant al funcționării sistemului judiciar din Polonia. Nu poate exista un ju sistem judiciar atâta timp cât uh, uh puterea executivă deține puterea asupra uh, Curții uh, Constituționale din respectivul stat. Nu e doar părerea mea, e și părerea Comisiei Europene. Acum se pune întrebarea de ce suntem în aceeași situație, de ce încălcările acestea flagrante ale recomandărilor Comisiei, dar și a, ale uh, recomandărilor tuturor instanțelor, forurilor din Europa sau uh, de la nivel uh, mondial specializate în problema statului de drept. Deci, uh, de altfel, nu există niciun fel de organism de acesta european sau internațional care să nu fi zis că reforma din, din sistemul judiciar polonez ar fi bună. Deci, ce s-a întâmplat până, până în momentul de față? Ei, până în momentul de față, autoritățile poloneze au învățat din exemplul Ungariei. Ce înseamnă asta? Dacă tragi de timp, prevăcându-te că vrei să porți un dialog, poți să faci schimbările pe care le vrei în țara ta și pe când uh, Comisia Europeană se trezește, schimbările nu mai pot fi făcute reversi, uh, nu mai pot fi reversate, întoarse. Până uh, în momentul de față, decizia preliminară a CEJ este totuși un, uh, un pas înainte, pentru că decizia aceasta preliminară ne obligă să ne întoarcem sau obligă autoritățile poloneze să se întoarcă în timp înainte de promulgarea legii cu privire la Curtea Supremă. După aceea, ce, se mai, uh, ce mai fac autoritățile uh, poloneze? Neagă evident, lucrurile evidente. În plus, vin cu un discurs paralel. Când vorbim despre reforme ale sistemului judiciar, uh, despre ce vorbim de fapt? Vorbim despre atacuri sistemice repetate la adresa independenței sistemului judiciar. Uh, Independența este la baza sistemului polonez și uh, e, până la urmă, o precondiție pentru aderarea la Uniunea, Euro- la Uniunea Europeană și statutul de membru la Uniunii Europene. Nu îți place? Ghinion. Asta este. Trebuie să respecti acest uh, criteriu. În uh, momentul în care faci niște concesiuni cosmetice și faci niște promisiuni goale, nu înseamnă că respecti acest uh, principiu al uh, independenței. Și cu toate acestea, cam așa arată dialogul dintre Polonia și Uniunea uh, Europeană. Îmi pare rău că trebuie să spun că mm, mai există un subiect flagrant în context. Comisia a cerut ca orice fel de modificare adusă uh, Uh, ramurii judiciare să uh, fie decisă cu acordul și participarea părților interesate. Ei bine, așa ceva nu s-a întâmplat. De fapt, în prima recomandare pe principiul statului de drept din 2016, Comisia Europeană cere asta, sau mă rog, propune asta Poloniei. Deci, cu cât ne trezim mai repede, cu cât înțelegem mai repede că încălcarea principiului de drept în Polonia nu este un pericol doar pentru Polonia, ci pentru funcționarea sistemului european uh, judiciar, deci cu cât ne trezim mai repede, cu atât vom putea rezolva mai repede problema. Și vă rog să, să nu vă amăgiți. Problema devine din ce în ce mai intensă. Chiar astăzi, pe tren, citeam despre uh, reformele sistemului judiciar din România. Deci, se, se întâmplă multe la nivel european. În panelul uh, anterior uh, vorbeam despre comparabilitatea sistemelor judiciare, dar aici nu vorbim despre dreptul comparativ, nu, vorbim despre uh, preluarea unor elemente funcționale în alte state membre pentru înrăutățirea propriului sistem judiciar. Nu discutăm despre ce anume se întâmplă în Germania sau Aiuria. Trebuie să discutăm despre reformele uh, aplicate într-un stat și măsura în care acestea respectă Constituția respectivului stat. Deci nu poți vorbi despre uh, exemplele din alte state membre uh, încălcând în același timp propria instituție. Deci, în încheiere, aș spune că problema e gravă. Uh, principiul statului de drept uh, este în pericol, nu e vremea să ne să ne lăsăm pe tânjală, e momentul să acționăm. Asta este în interesul nu doar al Poloniei, ci în interesul întregii Europe, uh, Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, v-ați uh, respectat și timpul acordat. Acum trecem la al doilea nostru, invitat, al nostru, domnul Zic, are cuvântul pentru următoarele 10 minute. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libă, vă mulțumesc pentru invitație. Problemele sistemului judiciar din Polonia sunt unul dintre subiectele cele mai dezbătute în politica europeană în momentul de față. Și se fac multe declarații foarte generale Uh, referitoare la situația sistemului de justiție din Polonia. Însă, dacă ne uităm la detalii și dacă examinăm argumentele tuturor părților la uh, această dispută, atunci putem să vedem că aceste chestiuni sunt, de fapt, mult mai complexe decât uh, pare la prima privire. Sigur că este foarte greu să Uh, face o descriere detaliată a situației din Polonia în 10 minute. De aceea vă recomand să citiți acest studiu a, uh, al cărui coautor sunt, pe care vi-l transmit cu mare plăcere digital. Și acum am să vă ofer doar câteva elemente principale referitoare la situația sistemului de justiție din Polonia, astfel încât această discuție să fie mai interesantă o să încerc să vin cu niște argumente care încă nu au fost prezentate. Primul lucru foarte important este să subliniem că toate disputele legate de justiția în Polonia au început în iulie 2015, când s-a promulgat o nouă lege cu privire la Tribunalul Constituțional de către coaliția la putere de atunci. Aceasta includea niște provizii, niște dispoziții tranzitorii referitoare la alegerea judecătorilor. Conform Constituției, aceștia ar fi trebuit să fie aleși de către următorul Parlament. Această decizie, care mai târziu a fost considerată neconstituțională, nu a provocat o poziție semnificativă la momentul acela, nici din partea ONG-urilor din Polonia, nici din partea organizațiilor internaționale într-un situația a fost foarte diferită față de situația de acum. Nu o să mai vorbesc despre evenimentele ulterioare pentru că ele au fost detaliate în această dezbatere deja. Dar ce vreau să spun? În primul rând, e fals să spunem că în acest moment, astăzi, Tribunalul Constituțional este, într-un sens, subordonată guvernului uh, polon. Tribunalul a blocat o lege privind pensiile săptămâna trecută, o hotărâre care a mers clar împotriva poziției guvernului. Și, de fapt, au fost pronunțate mai multe astfel de hotărâri în ultimele câteva luni, inclusiv o hotărâre referitoare la regulamentele la care a participat chiar și domnul Bodnar. Um, e vorba de K17 bară 14. Tribunalul a spus că a, uh, dispozițiile actuale referitoare la uh, um, percheziționare a persoanelor sau a vehiculelor sunt uh, neconstituționale. Cazul era considerat uh, delicat, uh, chiar sensibil politic, pentru că aducea critici dispozițiilor legale și mergea împotriva dispozițiilor Parlamentului și Guvernului, mergând, de fapt, pe recomandarea domnului dr. Bodnar. Poate că ar fi bine să spunem că uh, a fost luată o decizie unanimă a unui complet de patru judecători uh, nou aleși și a unui judecător care uh, era la tribunal dinainte. Această decizie, deci, a fost luată de către acest complet de judecători. Apoi, Vreau să vă vorbesc despre actele referitoare la reforma structurii uh, structurii sistemului judiciar care au creat controverse. Uh, problema era că, în general, uh, procesele trenau, erau foarte îndelungate și toate grupurile juridice și politice au uh, identificat uh, aceste deficiențe ale sistemului judiciar. Uh, căile de remediere a situației, sigur că difereau în funcție de grup. S-au introdus reforme cu privire la trei instituții importante, Curtea Supremă, Consiliul Național al Magistraturii și sistemul instanțelor de drept comun. E important să subliniem aspectele reformei care nu au fost discutate până acum, pentru că deja am auzit multe chestiuni controversate și nu e important să le mai repetăm. Dar, pe de altă parte, cred că este important să spunem că multe aspecte ale reformelor nu s-au confruntat cu niciun fel de critici, au crescut imparțialitatea și transparența uh, procedurilor judiciare. Să vă dau doar un exemplu. Legea referitoare la instanțe de drept comun, care a adus modificări importante cu privire la alocarea spețelor. Completele de judecători sunt acum selectate în mod aleatoriu pe baza unui sistem IT uh, localizat la curtea din, uh, din Dansk, Uh, proces similar uh, alegerii judecătorilor în ordine alfabetică. Și înainte de această modificare, uh, judecătorii puteau să decidă uh, cu privire la alocarea unei anumite țări, unei anumite persoane și deci ar fi putut să influențeze uh, procesul Uh, procesul juridic. Dar, sigur că protestele s-au concentrat asupra schimbărilor de persoane la curte. Și, în acest sens, aș dori să vă dau niște argumente, câteva argumente importante. Noua lege privind sistemele, privind instanțele, a fost uh, criticată pentru anumite dispoziții îndoielnice, cum ar fi implicarea Ministerului Justiției fără autorizarea Consiliului Național al Magistraturii. Însă, de fapt, nu a avut loc niciun fel de epurare în sistemul judiciar. În decurs de șase luni de la intrarea în vigoare a acestui act, 18% dintre Uh, președinții instanțelor de drept comun au fost uh, schimbați. Această posibilitate de schimbare, de fapt, nu mai există. Președinții nu alocă, nu mai alocă cazurile, prin urmare, importanța acestor schimbări nu mai este semnificativă, așa cum ar fi putut să fie în trecut. Cea mai controversată chestiune reprezintă legea referitoare la Curtea Supremă, care a intrat în vigoare în iulie 2018. Și deja am auzit o serie de argumente referitoare la legea actuală care a extins componența Curții Supreme, reducând în același timp vârsta de pensionare pentru judecători. Vreau doar să adaug că, deși au fost exprimate mai multe îndoieli în acest uh, context, uh, vârsta de pensionare inițial introdusă pentru uh, judecători 65 de ani pentru bărbați și 60 de ani pentru femei a fost introduse în același timp. După ce uh, s-a modificat acum câteva luni această lege, vârsta obligatorie de pensionare pentru bărbați și femei judecători este egală. Femeile judecători sunt privilegiate să uh, poată să aleagă, dacă doresc, să se pensioneze la vârsta de 60 de ani. Un lucru care, de fapt, a fost susținut de Comisia Europeană. E important să spunem că cei care au propus această legislație spun că este justificată de articolul 180, secțiunea 5 din Constituția Poloniei, care permite pensionarea judecătorilor și sigur că și această chestiune este foarte complexă pentru că cei care se opun acestei dispoziții spun că acțiunile au fost întreprinse uh, într-un mod uh, disproporționat și au legătură cu prim președintele curții. Și câteva observații de încheiere, foarte scurte. V-am uh, informat cu privire la câteva exemple de subiecte care, din punctul meu de vedere, nu prea au atras atenția în discuția de astăzi. Nu au fost prezentate. Sigur că s-au exprimat multe argumente importante uh, care trebuie să fie abordate. Dar, în același timp, am auzit atât de multe afirmații generale, multe dintre ele ne luând în considerare problemele sistemului judiciar. Ehm, dialogul constructiv trebuie să se bazeze pe o examinare temeinică a faptelor și nu pe niște afirmații generale. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și eu foarte mult. Îi mulțumesc domnului Lopez Aguilar pentru că a prezidat această secțiune a dezbaterii. Îmi pare rău că nu am fost aici um, să ascult intervenția domnului profesor Peș. Vreau să-i mulțumesc. Um, și sunt convins că va răspunde și la întrebări. Știu că dumneavoastră, împreună cu mulți dintre colegii dumneavoastră, Ați muncit uh, foarte serios în acest uh, domeniu uh, și spun acest lucru în mod obiectiv, indiferent dacă unii ar fi de acord sau nu cu ceea ce spuneți. Și acum am să dau cuvântul următorului vorbitor, care este un avocat, căruia îi mulțumim pentru prezență. Mulțumesc, domnule președinte, domnule stimați eurodeputați, domnilor și domnilor. I would like to draw your attention as a practicing lawyer for to some practical aspects. Vă mulțumesc că ați atras atenția asupra unor aspecte practice din situația în Polonia legate de independența justiției. Acum ne aflăm într-o situație legată de statul de drept, în care s-a făcut un pas mare față de instituțiile UE. Comisia a deplâns această situație și măsurile interimare propuse de Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg ne arată că acestea sunt un instrument foarte important în lupta de a opri distrugerea independenței judiciare în Polonia. Suntem într-o situație car, în care judecătorii din Curtea Supremă și din Curtea Supremă Administrativă, peste 65 de ani, s-au întors la muncă. Domnul Maguzata Gersdo este judecător principal până în 2012, 2020. Din perspectiva tratatelor, așa arată acest, această situație și există principiul unei protecții judiciare eficiente. Așa stau lucrurile înainte de 3 aprilie în anul acesta, când a venit noua legislație privind Curtea Supremă și a intrat în vigoare. Așteptăm acum judecata și hotărârea aceeași pe domeniu. Ce aș dori eu să subliniez? Aceste proceduri ne arată cât de importante și care sunt efectele sistemelor de justiție din Uniunea Europeană. În Polonia, acum câțiva ani, toată lumea credea că nimic nu va mai putea opri acest fenomen de distrugere a sistemului judiciar. A fost nevoie de eforturi comune din partea Parlamentului, Comisiei care e gardianul tratatului și a Curții Europene de Justiție, imparțiale în numele societății civile poloneze și majorității avocaților polonezi, de pe acest scaun aș dori să-i mulțumesc acestei instituții, dumneavoastră, stimați membri, și vreau să-i mulțumesc și Comisiei pentru hotărârea de care au dat dovadă și pentru toate eforturile depuse pentru a proteja statul de drept în Polonia. Însă aceste proceduri de încălcare care au acum loc în cadrul CEJ și măsurile interimare, din păcate, sunt insuficiente. Nu sunt suficiente pentru a proteja și reinstaura statul de drept, respectând criteriile existente în sistemul european de justiție. Trebuie să ne amintim că în continuare avem o criză constituțională, avem probleme, probleme grave cu Curtea Constituțională. Aceasta a devenit acum paralizată, e subordonată și nu există ca instituție judiciară independentă. Am auzit deja intervenții scurte, dar foarte exacte, făcute de reprezentanții de la Comisia de la Veneția. Faptul că lipsește independența Curții Constituționale în Polonia e o problemă gravă, însă ce e cel mai important chiar acum, din perspectiva mea? Păcatul originar care o trăvește întregul sistem de justiție din Polonia e acest Consiliu Național al Magistraturii. Acesta a fost ales într-o manieră neconstituțională și nerespectând standardele internaționale pentru independența justiției. Nu își joacă rolul constituțional pe care ar trebui să-l aibă. Nu are rolul național al, Consiliul Național al Magistraturii acest rol. Conform articolului 186 din Constituție, Consiliul ar trebui să protejeze independența curților și și independența judecătorilor. Acest Consiliu este subordonat acum executivului și ramurii legislative în Polonia. Cum poate acesta să mai garanteze independența justiției? E, e imposibil. Uh, acest, uh, această părere este consolidată de experții legali din Polonia, de organizații legislative juridice, organizații internaționale, Comisia Europeană, pe care am avut uh, ocazia de o asculta astăzi, Comisia de la Veneția, pe care de asemenea am ascultat-o astăzi, apoi rețeaua europeană a Consiliilor de Magistratură și pe aceștia am putut să-i auzim astăzi aici. Consiliul Național al Magistraturii, cum ne spunea domnul Sterk, A fost suspendat acest Consiliu din rețeaua europeană a magistraturii pentru că nu îndeplinește standardele și criteriile de independență, aspectele practice. E suficient să vedem cum funcționează Consiliul Național al Magistraturii în Polonia, ce fel de decizie ia, decizii iau, cum vorbesc membrii săi. Președintele Consiliului Național al Magistraturii a fost întrebat de jurnaliști dacă Consiliul va respecta măsurile interimare date de CEJ. Marrakesh. Deci, acesta a spus că se va consulta cu guvernul în acest sens. În prezent avem de-a face cu o situație în care Consiliul Național a spus că va face o solicitare trimisă spre Camera, juri... camera Disciplinară, astfel încât să fie intentate măsuri disciplinare către un judecător din Curtea Supremă, domnul Zaborski, care este președinte în uh, Curtea Supremă. Un nou judecător ales în Curtea Supremă nu i s-a permis accesul sub măsurile în funcție acum, pentru că există o măsură interimară făcută de Curtea Administrativă Supremă. Judecătorul nu a făcut decât să îndeplinească decizia și de aceea noul Consiliu Național al Magistraturii îl amenință acum cu măsuri disciplinare. Acesta ar fi un exemplu. Eu reprezint mai mulți judecători care sunt peste 65 de ani din Consiliul Național al Magistraturii, cei care au făcut recurs la decizia luată, la decizia negativă în ceea ce privește posibilitatea ca ei să-și continue cariera. Acei judecători care au fost, care nu mai partid, nu mai fac parte din Curtea Supremă și Curtea Supremă Administrativă, conform noi legislații. Uh, când eu și colegul meu am trimis acest recurs direct la Consiliul Național împotriva deciziei luate de ei, decizia acestui Consiliu, conform procedurilor, Consiliul Național al Magistratorii ar trebui să trimită recursul la Curtea Supremă, însă au refuzat să o facă, fără să aibă niciun fel de competențe din perspectivă procedurală să verifice acest recurs, ei pur și simplu au refuzat să trimită recursul spre Curtea Supremă. Iată cum funcționează Consiliul Național al Magistraturii de astăzi. Asociația de Judecători Justiția a pregătit un raport special pe acest uh, subiect. Pe un, un sondaj anonim făcut cu judecători, există peste 3.000 de membri în justiția. O treime din judecători participă. 90% dintre judecători consideră că statul de drept în Polonia e pus în joc acum. 50% dintre judecători s-au, au avut de-a face cu presiuni politice. E înspăimântător dacă ne gândim că din punct de vedere teoretic, credem într-un stat democratic care ar trebui să respecte drepturile fundamentale din tratatele europene. 91,5% din judecătorii intervievați de justiția au spus că noul Consiliu Național al Magistraturii nu își îndeplinește obligațiile con- constituționale de gardian al justiției. 80% dintre au spus că membrii actuale ai Consiliului Național ar trebui să își dea demisia. În Polonia avem de-a face cu aceste măsuri disciplinare îndreptate în mod foarte clar împotriva acelor judecători care au decis să discute despre amenințarea statului de drept în Polonia. Acum ei sunt supuși acestor proceduri disciplinare pentru că au participat la dezbateri legate de Constituție, de statul de drept, că au existat simulări de procese sau că au participat la programe educaționale în școli. Și cred că e un comentariu bun la cele spuse de domnul Karski legat de activitățile politice ale acestor judecători. Pare de necrezut, însă, din păcate, e real. Programul numit Săptămâna Constituțională organizată de un ONG e un eveniment care are loc de două ori pe an în mai multe școli, în mai multe sute de școli. Cam 600 de avocați participă la acest program și o fac pro bono judecători, avocați, procurori. De fiecare dată aceste evenimente se adresează la 50.000 de copii. De mai multe ori, în ultimele luni, au existat încercări de a îi intimida pe acești avocați și pe acești judecători și procurori. Dar voi încerca să închei. E un exemplu foarte bun la cum funcționează lucrurile. În final, aș sublinia faptul că judecătorii polonezi sunt foarte curajoși, fac față acestei rezistențe, rămân independenți, chiar dacă există toate efectele care există și este distrusă protecția instituțională a independenței. Și în ultima mea propoziție aș sublinia faptul că societatea civilă poloneză sprijină judecătorii polonezi. Avem un comitet pentru apărarea justiției, 12 ONG-uri poloneze sunt implicate acolo și organizații ale societății civile, mai multe fondații, judecători, procurori, asociații și e o inițiativă a curților libere. Există această inițiativă. Oferim sprijin legal, sprijin moral tuturor judecătorilor care fac față acestor situații neplăcute acum și monitorizăm toate cazurile în care sunt atacați acești judecători. Vă mulțumim foarte mult și vă mulțumim pentru ajutorul acordat și când am fost acolo cu delegația noastră. Și acum îi dăm cuvântul doamnei Zuleca, care reprezintă Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Comisiei Libe, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a mă adresa dumneavoastră în numele uh, Fundației Helsinki pentru Drepturile Omului. Uh, această fundație lucrează în Polonia de vreo 30 de ani de zile. Monitorizăm, verificăm cazurile cu privire la protecția drepturilor omului. De asemenea, dați-mi voie de la bun început să vă spun că în iunie 2015 am demonstrat împotriva reformei legii privind uh, Curtea Constituțională. Doamnelor și domnilor, în ultimii ani uh, au survenit o serie de schimbări care atacă până la urmă esența statului democratic. Aceste reforme afectează sistemul judiciar, mass media, și uh, activitatea ONG-urilor. Din perspectivă sistemică, niciuna dintre aceste modificări nu poate fi considerată a fi o reformă necesară. Aș spune că mai degrabă decât reforme, aceste modificări sunt încercări de subminare a activității acestor instituții independente. Vedem că există trei forme de atac. Pe de o parte, modificările legislative care paralizează instituțiile și le fac dependente de voința politică politică. În al doilea rând, se operează modificări politice care uh, îngrădesc sfera de acțiune a acestor instituții. Dar în același timp, în al treilea rând, atitudinea ostilă devine din uh, ce în ce marcantă. Uh, activiștii din cadrul ONG-urilor, judecătorii, de asemenea, ziariștii sunt atacați. Toate acestea pentru a plasa persoanele cunoscute ale puterii în diverse funcții în aceste sisteme. Dați-mi voie să vă dau exemple, câteva exemple pentru a ilustra aceste modificări. Mă voi concentra asupra justiției, chiar dacă după această audiere ați Uh, cu siguranță ați obosit să tot auziți despre neajunsurile sistemului judiciar din Polonia. Din 2015, 15 modificări uh, legislative au fost adoptate de către putere în Polonia, dar niciuna dintre modificările legislative nu vizează vreo problemă uh, esențială cu care se confruntă sistemul judiciar din Pol Polonia. Mă refer la lungimea procedurilor, uh, Uh, accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități, etc. Din potrivă, aceste modificări uh, uh, știrbesc independența judecătorilor și duc la numirea pe criterii politice ale judecătorilor. În celelalte paneluri s-a tot vorbit despre Consiliul Superior al Magistraturii, despre Curtea Supremă, despre Curtea Constituțională, dar eu aș vrea să vă vorbesc despre cele întâmplate la sfârșitul lui 2017, începutul lui 2018, în momentul în care ministrul justiției avea puterea de a demite președinții curților. În 2018 am uh, organizat un sondaj în rândul celor care au fost demiși și îmi amintesc uh, exemplul unui judecător care exercitase această funcție de președinte de instanță timp de 8 da, ani de zile și avea o experiență în uh, sector de 30 <laughs> de ani de zile, fusese demis pentru niște afirmații făcute la adresa ministrului justiției. Aceste modificări legate de desemnarea și demiterea președinților uh, de instanță deci aceste uh, decizii s-au luat uh, într-o manieră complet netransparentă. Respectivul judecător aflase că fusese demis din partea unui, unor colegi. Cinci colegi uh, l-au informat în legătură cu această demitere. Uh, de fapt, erau niște colegi care uh, declarau că ministrul justiției îi desemnase pe ei în locul uh, demisului. Deci, nu s-au uh, consultat în niciun fel uh, colegii în uh, cazul acestor demit- demisii, demiteri. Mai mult decât atât, sondajul dovedește cât se poate declar că noi nominalizați la funcția de președinte de instanță fuseseră, de fapt, persoane fără experiență, cu măsuri disciplinare în curs, complet nepregătite pentru exercitarea respectivei funcții v-aș atrage atenția și asupra unui alt subiect. Criza principiului statului de drept, la care suntem uh, martori de trei ani de zile, uh, a, afectează toate domeniile uh, societății poloneze. Nu s-a vorbit suficient de mult despre ONG-uri și mass media din Polonia. 60 de încălcări ale principiului participării și cooperării între ONG-uri au fost uh, consemnate în ultimii ani. În același timp există exemple de încheiere, de, de reziliere a unor acorduri de cooperare, uh, reziliere uh, unilaterală a acordurilor de cooperare cu, între autoritățile publice și ONG-uri. Bineînțeles, finanțarea pentru ONG-uri a fost tăiată tăiată. Și asta într-un context în care, la nivel european, se promovează sprijinirea ONG-urilor. Mai mult decât atât, uh, ONG-urile care acum sunt înfometate de-a dreptul sau discreditate în viața uh, cotidiană, mă refer la acelea care vorbesc despre drepturile femeilor și ale migranților, mai, se, mai fac obiectul și unor atacuri și sunt omise, bineînțeles, în, în procesele de consultare publică. În ultimii trei ani, de asemenea, în Polonia, toate actele uh, legislative importante din perspectivă uh, Uh, sistemică nu uh, au avut la bază niște consultări publice. Atacurile Uh, acestor, uh, de tipul acesta vor uh, exista și de, și de acum înainte. Și tocmai de aceea comunitatea internațională trebuie să monitorizeze în continuare situația din Polonia pentru ca această amenințare să nu ia amploare. Și dacă tot mai am trei minute la dispoziție, permiteți-mi totuși să mă opresc aici pentru a aloca mai mult timp întrebărilor și răspunsurilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! o prezentare în care a contat calitatea, nu cantitatea. Ați spus ceea ce ați avut de spus. Îmi pare rău că am venit cu întârziere însă vreau să le spun colegilor mei că jucați un rol foarte important și prin calitatea acestor prezentări și, și lucrați într-o atmosferă foarte activă. Ați menționat societatea civilă. Faceți parte din această societate civilă extinsă ca organizații active și cei din mediul academic, fiecare dintre dumneavoastră își joacă rolul important de a ne informa, de a ne spune care este situația, așa că vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Vreau să le mulțumesc colegilor care au stat la toată această audiere foarte lungă și primul care dorește să intervină, Barbara, te rugăm. Dziękuję, panie przewodniczący i Mulțumesc, domnule președinte. Nu, permiteți-mi să nu fiu de acord cu ultima dumneavoastră afirmație. Nu sunt de acord uh, cu ce ați spus și anume că toate intervențiile au fost echilibrate și concrete. Eu am o întrebare tocmai pe tema aceasta, o întrebare pe care o adresez domnului doctor Zic. Vreau să vă întreb dacă intervenția dumneavoastră se dorea a fi una științifică. Uh, uh pentru că dreptul, până la urmă, nu are vreo coloratură, nu, a, nu este însoțit de un steguleț național. Încă n-am terminat întrebarea, îmi cer scuze. Deci știm că știința are un caracter global, global și dați-mi voie să vă întreb următoarele. Când lucrați la articolele dumneavoastră, folosiți metodologia științifică? Eu, eu m-am săturat cu jumătățile acestea de măsură și cu uh, argumentele acestea pseudoștiințifice vehiculate în dreapta și în stânga. Ați vorbit despre 2015 când platforma civică a votat uh, în favoarea numirii a doi uh, judecători la uh, Curtea Constituțională. Dar după aceea, în 3 decembrie 2015, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre conform căreia doi membri numiți de Parlamentul anterior fuseseră uh, numiți prin uh, încălcarea literei Constituției. Deci, uh, numirea lor era neconstituțională. Deci, din punctul acesta de vedere, legea a fost abrogată. Uh, și au mai existat și alte uh, chestiuni similare în contextul uh, uh curții, uh, pro, mm, mă rog, problemelor legate de Curtea Constituțională. Dacă începeți cu 2015 în articolele și prezentările dumneavoastră, vă rog frumos să menționați faptul că cele întâmplate atunci se datorau membrilor euro, uh, sau deputaților platformei civice, nu uh, altor deputați. Acum, în ceea ce privește alegerea aleatorie a judecătorilor, atribuirea cazurilor în manieră aleatorie, această procedură electronică încă nu este folosită. va începe să fie folosită abia în decembrie 2019. V-aș atrage atenția asupra unui articol dintr-un jurnal polonez care se referă tocmai la acest sistem electronic de atribuire a cazurilor. Eu cred că informațiile se adună la fața locului. Dar mă rog, îmi dau seama că n-ați făcut asta și tocmai de aceea vreau să vă spun că și în trecut sistemul acesta de atribuire aleatorie pe baza unui sistem electronic a cazurilor uh, s-a folosit și existau și cazuri în care procedura nu se folosea. Acum, în ceea ce privește vârsta uh, de pensionare, nu o să intru în polemică cu dumneavoastră, Vreau doar să vă spun că dacă obiectivul uh, uh, Partidului uh, Lege și Justiție ar fi fost acela de a-și plasa oamenii uh, la uh, Curtea Constituțională, ei bine ar fi făcut-o sau în diverse instanțe, ei bine ar fi putut să decidă o numire pe viață. Nu uh, ar fi stabilit uh, mandate, așa cum uh, spun modificările aduse legilor. Deci, nu, nu vreau decât să vă spun că ar fi cazul să verificați argumentele dumneavoastră, să le comparați uh, cu ale colegilor și, de asemenea, să, vă spun, să ne spuneți că vorbiți în nume propriu, nu în numele altora. Vreau, dați-mi voie să fiu foarte subțin. Trebuie să reacționez la așa ceva. Uh, Domnul președinte, uh, o secundă, eu sunt președinte. Barbara Spinelli urmează. Opriți-vă microfonul. Dumneavoastră puteți să, doamna Spinelli, puteți să interveni. Nu mai vreau să adresez uh, întrebarea pentru că nu mai avem timp. Uh, veți răspunde în engleză sau nu? Interpreții trebuie să ne părăsească. Da, voi uh, vorbi în, în engleză. Vreau să vă dau un răspuns la această întrebare. Să știți, uh, stimată doamnă, că sunt uh, în mare măsură de acord cu faptele pe care le-ați menționat. Dacă citiți cu atenție articolele la care m-am referit, veți putea citi și descrierea circumstanțelor. Dar, așa cum am spus de la începutul intervenției mele de 10 minute, am încercat pur și simplu să umplu golurile cu care Uh, care caracterizau până la urmă dezbaterea din, uh, de până în momentul uh, de față și era vorba despre niște subiecte pe care nimeni nu le pusese în discuție. Foarte, foarte interesant. N-a fost un discurs politic, a fost o încercare de a elimina lacunele existente. Um, întrebarea a fost una interesantă, Barbara. Dați-mi voie doar să vă spun că reprezentați o universitate cunoscută, o universitate catolică de bună calitate, care nu-i deloc provincială și m-aș aștepta tocmai de aceea la un răspuns mai bun din partea dumneavoastră. Să știți că, că nu e neapărat o, o universitate catolică. Uh, Domnul președinte, bine, nu, nu mai continuăm uh, dezbaterea aceasta. Uh, n-au fost întrebări adresate tuturor colegilor din panel, dar oricum vreau să le mulțumesc tuturor, nu doar pentru prezentarea de astăzi, ci și pentru uh, tot ajutorul pe care ni l-au oferit pe parcursul misiunii la Varșovia. Also a lot of work beforehand and continuing work that you're doing. Um, could I mention deci, mulțumesc pentru munca pe care o faceți. Dragi colegi, interpretarea se va încheia în curând. Deci, uh, o să încep cu remarcile mele um, de închidere a acestei uh, dezbateri. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care uh, au participat la dezbatere și celor care au rămas la dezbatere înainte, uh, în loc de fapt să trec la toate comentariile mele de încheiere. Am transmis proiectul de raport tuturor uh, grupurilor politice. Știu că sunt mai mulți colegi care au văzut uh, proiectul de raport. L-am trimis și reprezentanței permanente a Guvernului Poloniei, deci Guvernul a văzut acest text și am cerut uh, să ne, trim- să ne răspundă în decurs de o săptămână, astfel încât să putem să prezentăm uh, raportul în uh, decembrie, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Deci să putem să avansăm în acest proces. Vreau să mulțumesc și tuturor colegilor care au fost deja, au fost prezenți la această dezbatere. Am să Vă spun doar că aceasta este procedura pe care o vom urma. Mulțumesc încă o dată pentru timp și pentru efort tuturor uh, oaspeților noștri în numele comisiei noastre și în numele Parlamentului. Vă mulțumesc pentru rezistență și vom reveni la acest subiect în decembrie pe baza proiectului de raport care a fost diseminat. Mulțumesc!